Dragi colegi, vă rog să luați uh, loc. Doamnelor și domnilor, stimați invitați din partea Seimului din uh, Letonia, dragă do- uh, doamnă Murniece, domnule comisar Moscovici, domnul, cred că domnul Artui va veni alături de noi imediat. Am ajuns la a doua zi a conferinței dedicate semestrului european. I welcome uh, Mr. Mulder, the President of the îi spun bun venit și domnului Molterer, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții. Și după cum am spus, domnul Artui, președintele Comitei pentru Bugete a Parlamentului European, va sosi imediat alături de noi. Astăzi vom discuta despre ce putem face împreună pentru a crea noi locuri de muncă și a consolida creșterea economică în, în Europa și situația actuală a consolidării finanțelor europene. Stimați colegi din partea parlamentelor naționale, așteptăm cu nerăbdare să vedem care sunt uh, experiențele dumneavoastră în ceea ce privește punerea în aplicare a pactului fiscal. După cum știți, prin intermediul pactului fiscal s-a încercat crearea unei uniuni uh, fiscale, evitându-se mijloacele de control uh, parlamentar și Comisia Europeană. Parlamentul European și-a dorit în uh, păstrarea pactului fiscal în, în uh, metoda comunitară pentru că acest lucru ar garanta o legitimitate democratică mai mare, ajungându-se la un echilibru între interesele statelor uh, de dimensiuni mai mari și de dimensiuni mai mici, între interesele statelor mai bogate și mai puțin bogate, și rezolvarea disputelor prin intermediul dialogului și a consensului. Astăzi putem spune că principalele proceduri în acest sens se bazează pe dreptul comunitar decise împreună cu Parlamentul European, ceea ce este o veste foarte bună. Deja de mai multe decenii, Uniunea Europeană a reprezentat o promisiune de pace și bunăstare pentru cetățenii europeni și dorim ca Uniunea Europeană să își, uh, să se achite de această promisiune, ar trebui, drept urmare, să dăm o atenție mai mare ocupării și indicatorilor sociali, așa, aceeași atenție pe care o acordăm indicatorilor bugetari și macroeconomici pentru că acestea sunt aspectele importante pentru cetățenii europeni. Până acum, Uniunea Europeană s-a concentrat pe o integrare mai profundă din punct de vedere fiscal și economic, ignorând puțin dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetară. Trebuie să monitorizăm și respectarea criteriilor uh, sociale și nerespectarea dimensiunii sociale ar trebui să fie sancționată la fel de uh, Uh, drastic ca și nerespectarea indicatorilor economice. A fost propus de, de către Comisia Europeană un uh, tablou de bord pentru uh, dimensiunea socială. Parlamentul European a cerut aprofundarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare și vom continua să lansăm acest apel în continuare. Din punctul nostru de vedere, Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că își protejează uh, proprii cetățeni, mai ales că cetățenii obișnuiți sunt cei care plătesc prețul crizei economice. Uniunea Europeană se află în continuare în această spirală negativă de reducere a veniturilor de stat, în același timp cu creșterea șomajului, care crește cheltuielile sociale pe de altă parte. Doamnelor și domnilor, 20, 25 de milioane de europeni sunt în continuare în șomaj și riscăm să pierdem și din punct de vedere competitiv dacă nu vom trece acum la acțiuni. Deja de ani de zile, Parlamentul European a cerut uh, mai multe investiții pentru a completa reformele structurale și consolidarea uh, fiscală. În momentul în care, pe data de 25 noiembrie, președintele Comisiei Europene Juncker a lansat planul de investiții, acesta a fost salutat de Parlamentul European pentru că reprezintă un semnal puternic de angajament al Europei înspre creștere economică și ocupare. Cu toții acum va trebui să contribuim uh, pentru a oferi plan, acestui plan de investiții cele mai bune șanse de a avea succes Cred că și acest element uh, va fi dezbătut de noi în această dimineață, pentru că doi actori cheie, uh, domnul Moscovici și vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, domnul Molterer, și domnul uh, Artui, președintele Consiliului de Bugete, sunt astăzi alături de noi pentru a discuta această temă. Doamnelor și domnilor, există un risc, așa cum se întâmplă cu orice inițiativă politică, ca acest plan de investiții să nu aibă succes dacă nu vom uh, contribui cu toții. Acest plan de investiții este relevant pentru toate statele membre ale Uniunii Europene Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții, Consiliul European, fiecare guvern în parte și uh, toate parlamentele naționale au un rol de jucat. Parlamentul European aș dori să vă asigur că este gata să își să se achită de propriile responsabilități. În următoarele săptămâni acest plan va fi evaluat în uh, detaliu și pe, pentru a înțelege cum putem să îl îmbunătățim din punctul de vedere al legitimității democratice. Trebuie să mai discutăm câteva detalii relevante, de exemplu criteriile de selecționare a proiectelor, din acest punct de vedere, ideea Comisiei de a crea un set de proiecte importante din punct de vedere european trebuie salutată și ne bucură faptul că s-a ales metoda comunitară bazată pe inițiativa Comisiei și pe implicarea Parlamentului European în calitate de colegiuitor, mai ales în ceea ce privește Fondul European pentru investiții uh, strategice. Trebuie să ne asigurăm că acest plan va avea o adevărată dimensiune europeană și așa am uh, creat, de fapt, uh, structura celor prezenți astăzi la prezidiu. Salutăm neutralizarea contribuțiilor naționale la Uh, Fondul European pentru uh, Investiții Strategice, așa cum se precizează în comunicarea Comisiei privind folosirea mecanismului de flexibilitate în cadrul pactului de uh, stabilitate fiscală și creștere economică. Se creează astfel stimulii necesari pentru a îndemna guvernele naționale să contribuie la acest fond. Însă, dragi colegi, va fi esențial să recâștigăm încrederea investitorilor, care trebuie convinși că merită să investească în uh, Europa. Ar trebui să. Aceasta este, acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Împreună suntem mai uh, puternici. Doar așa vom putea profita la maxim de potențialul uh, european de creștere economică și de creare a noi locuri de muncă. Sper că vom avea o dezbatere cât mai rodnică și uh, dau cuvântul uh, coleg, uh, doamnei Murneice, președinta uh, Seimului din Letonia. Yeah. Thank you, Mr. Schulz. Mulțumesc, domnule Schulz, domnule președinte al Parlamentului European. Uh, Dragi colegi, doamnelor și domnilor, aș vrea să vă salut în mod călduros pe toți. În primul rând, dați-mi voie să-mi exprim recunoștința domnului Schulz uh, pentru implicarea sa în multe evenimente organizate de președinția letonă. Conferința de astăzi va uh, conține dezbate privind European New Deal, reforme structurale, precum și dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Uh, fiecare sesiune are o pertinență mare pentru pentru cetățenii europeni. Prin urmare, sunt încântată să iau uh, notă de faptul că cei care au fost invitați la cuvântul sunt nu numai factori de decizie, dar și experți în domeniile lor. După câte, câțiva ani uh, din uh, Uh, după câțiva ani turbulenți, uh, Uniunea Europeană intră într-o perioadă mai calmă. Uh, parte a furtunii pare să fi trecut și creșterea economică a revenit, însă situația este încă dificilă. Câștigurile excepționale trebuie să fie folosite în mod inteligent pentru a preveni crize similare în viitor. Uniunea Europeană are nevoie de o viziune clară pentru anii ce urmează și pentru ceea ce vom face în viitor există nevoia de a planifica uh, pentru a planifica investițiile pentru creștere și noi locuri de muncă în Europa. Uh, trebuie să realizăm un echilibru delicat uh, între măsurile fiscale, structurale și monetare. Consolidarea bugetară va trebui să meargă mână în mână cu investițiile într-o manieră armonizată Uniunea Europeană se gândește la viitorul său, uh, la rolul său în viitor și competitivitatea sa în lume. Trebuie să-și găsească propriile soluții pentru problemele cu care se confruntă multe țări și regiuni din uh, lume. O populație care îmbătrânește, uh, lanțuri valorice globale lungi și fragmentate, inclusiv solidaritatea și echilibrul vieții. Uh, European New Deal trebuie să aibă în vedere toate aceste chestiuni. Investiția în mai mare măsură în societate, în educație, tehnologie și infrastructură, uh, și garantarea unui plus de securitate cetățenilor uh, de rând va duce la o economie mai eficientă și mai dinamică. Cred că uh, roadele maturității economice, și anume competențele, formarea și educarea forței de muncă, uh, promovează un sens de corectitudine în societate. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a preveni o inegalitate în creștere, contribuind la uh, o uh, instabilitate economică și politică. Aceste alternative, dacă sunt puse în aplicare, ar, uh, aranjamentele instituționale prin care se iau deciziile trebuie schimbate. Este imperios necesar să nu uh, cedăm fetișismului PIB-ului, pentru că acesta pune întotdeauna pe planul 2 sustenabilitatea creșterii. Doamnelor și domnilor, trăim într-o lume cu foarte mulți șomeri. Mulți dintre aceștia sunt tineri care se simt marginalizați. În această privință, Letonia consideră dimensiunea socială ca fiind un factor esențial al guvernanței economice și coordonării, care este și uh, tema uh, sesiunii plenare de închidere. Și uh, sunt convinsă că pot să vorbesc în numele tuturor celor de aici atunci când spun că uh, obiectivul primar al politicii economice este bunăstarea societății problemele economice și fiscale au generat o înrăutățire semnificativă a capacității oamenilor de a acționa. Pentru a evita adâncirea crizei în societate, trebuie Uh, să stimulăm soluțiile colective, așa cum ar fi uh, plata uh, impozitelor sau întreprinderea socială, în detrimentul soluțiilor individuale, cum ar fi emigrarea sau economia gri cei mai vulnerabili din societatea noastră nu trebuie să fie lăsați deoparte. Dacă lucrăm împreună, cred că putem să uh, obținem uh, o societate care să fie uh, în acord cu valorile fundamentale, cu mai multe oportunități pentru oameni, cu o democrație mai puternică. Prin reprezentanții parlamentelor naționale uh, este și o modalitate pentru cetățeni să fie reprezentați în mod democratic în luarea deciziilor. Uh, Uh, guvernanța economică este un uh, subiect uh, complex. De aceea este îndatorirea reprezentanților să convingă populația să îi acorde susținere, să le acorde susținere. În acest context, uh, actuala Comisie Europeană și-a exprimat angajamentul față de un nou parteneriat cu parlamentele naționale. Propuneri și inițiative importante vor fi prezentate și explicate în parlamentele naționale de către membrii Comisiei Europene. Sper că această conferință va constitui un forum pentru un schimb de idei și uh, pentru ca toată lumea să-și exprime punctul de vedere pe aceste chestiuni. Trebuie să fie o sursă de inspirație și o sursă de noi soluții prin partajarea, prin împărtășirea experiențelor noastre, fie ele pozitive sau negative. Vă mulțumesc uh, pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Munieță. Vă mulțumesc, doamna Murnieță. Doamnelor și domnilor, începem dezbaterea. Și în primul rând, dau cuvântul comisarului responsabil pentru economie, aspecte financiare, taxare și VAM. Domnul Moscovici, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, domnule vicepreședinte, distinși membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Vreau să mulțumesc Parlamentului European și Parlamentului Letoniei pentru șansa oferită mie în numele Comisiei de a discuta împreună cu dumneavoastră despre mijloacele de a stimula investițiile publice și private în Europa. După cum știți, este prima prioritate prezentată de președintele Jean-Claude Juncker, chiar în acest cadru la discursul de investitură uh, de la Strasbourg. A fost primul angajament al acestei comisii față de poporul european și este cea mai importantă cel mai important angajament pe câș. Comisia s-a spus acest lucru de către dumneavoastră, domnule președinte, a prezentat un plan de investiții pe 26 noiembrie anul trecut. Planul este esențial pentru relansarea creșterii economice în Europa și pentru a atenua, pentru a combate, pentru a învinge riscul pe care îl trăim de stagnarea economiei europene. A fost salutat de majoritatea membrilor Parlamentului European de Comisia pentru Economie și Finanțe și de șefii de stat și de guvern în decembrie. Este acum examinat și de parlamentele naționale. Ce obiective are? Să mobilizeze investițiile către economia reală, să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Dorim prin acest uh, demers uh, să avem un aport global la investiții, planul nu se referă numai la mijloacele financiare care sunt importante, ci are trei aspecte. Primul aspect, prima componentă, mobilizarea a 350 de miliarde de euro suplimentar pentru investiții în perioada până în 2017, care să maximizeze utilizarea fondurilor publice și care să aducă și investiții de fonduri private. Vrem să folosim cum, cum trebuie banii europeni, să mobilizăm instrumente financiare inovatoare și, de asemenea, să folosim expertiza tehnică și financiară a Băncii Europene de Investiții. Pentru a înființa acest fond, noi avem o garanție de 16 miliarde de euro care vin din realocarea bugetului existent. Garanția aceasta plus cele 5 miliarde venite de la BEI reprezintă fundamentul acestui plan, un fond european pentru investiții strategice care are deci 20 de miliarde de euro. Este foarte important pentru dumneavoastră parlamentarii că nu va fi niciun impact negativ nici asupra bugetului european, nici asupra diverselor componente ale bugetului european nu putem folosi fondurile publice altfel decât pentru a maximiza efectele investițiilor. Cu susținerea fondului BEI vor aduce împreună vreo 630 de miliarde de euro și plecând de aici, împărtășind riscurile, ne gândim că vom putea mobiliza uh, cei 350 de miliarde de euro pentru proiecte strategice care vor avea un impact asupra creșterii europene, ceea ce înseamnă un efect de catalizator puternic uh, și realist în același timp pentru a atrage alte resurse financiare venite din fonduri private. BEI va putea acorda împrumuturi și alte tipuri de finanțare pentru 250 de miliarde de euro, 240 de miliarde de euro, mă scuzați, și cu un mare randament pentru comunitatea europeană și cu o mobilizare a fondurilor private. Uh, fondul pentru investiții strategice va oferi garanții de 75 uh, de miliarde de euro pentru a îmbunătăți finanțarea, acesta fiind o miză pentru creșterea competitivității în Europa. Comisia și-a prezentat pe 13 ianuarie regulamentul privind fondul și crearea garanției acesta. Suntem optimiști în ceea ce privește funcțional, că va fi aprobat rapid la Consiliu și la Parlament, pentru că nu e timp de pierdut în această prioritate. Și știu că e o prioritate pentru dumneavoastră, domnule președinte. Toate statele membre care sunt direct sau indirect uh, implicate și pot să lucreze prin banca aceasta pentru investiții publice este foarte important, și spun aceasta în fața parlamentelor naționale, să asigurăm participarea puternică a statelor membre pentru a întări semnalul pozitiv dat piețelor cu cât statele membre se vor arăta mai interesate, cu atât va fi mai mare și mai puternică încrederea. Vor putea să susțină fondul prin garanții sau lichidități e o, un sprijin favorabil din partea Comisiei când s-au evaluat uh, finanțele publice prin uh, pactul de stabilitate și creștere sau prin fonduri adresate la nivel național și regional care pot beneficia de garanția europeană. Invităm uh, entitățile private și investitorii privați să susțină la nivelul fondului inițiativa noastră și să participe uh, la alte fonduri europene de investiții pe termen lung, care vor putea și ele să beneficieze de susținerea fondului pentru investiții strategice sau să cofinanțeze proiecte individuale. E un scop important pentru noi și anume selectarea proiectelor care se bucură de garanția Uniunii să nu vină pe linie politică, ci să fie analizate printr-un comitet de investiții format din experți care vor alege proiectele nu în funcție de naționalitatea lor, nu în funcție de un anume scop politic, ci de dimensiunea lor economică și socială și de valoarea adăugată creată. Aici nu poate să existe altă soluție statele membre trebuie să folosească fondurile structurale de investiții mult mai bine și să dirigeze aceste resurse către investiții inovatoare credem că o sumă suplimentară de la 40 până la 60 de miliarde de euro uh, va fi mobilizată până în 2020. A doua dimensiune, investițiile vor fi țintite pentru a merge către economia reală. S-a făcut foarte multe lucruri, s-a colaborat între BEI, Comisie uh, și statele membre, care arată că există posibilități de investiții în infrastructură. Trebuie să ne asigurăm că lichiditățile care există din plin pe piață să poată fi îndreptate către aceste investiții viabile, productive și de calitate care sunt. Ideea este să fie uh, țintite, energii regenerabile, rețele energetice, eficiență energetică, uh, debit foarte mare, centre inteligenței, cercetare, dezvoltare, inovare, investiții în sistemele de învățământ, de cercetare, care sunt uneori mai puțin bine dotate, și infrastructură de transport, uh, deci o idee care să favorizeze interconexiunile în Europa, care să faciliteze libera circulație, sisteme de, de reciclaj și de tratare a apei și a deșeurilor. Deci nu putem să finanțăm totuși orice. Și e vorba de investiții care să corespundă nevoilor economiei de mâine. Deci eforturile noastre se vor intensifica pentru a susține aceste proiecte, uh, pentru a putea găsi pistele cele mai bune și încercăm să creăm un, un registru al proiectelor de investiții europene pentru a le pune în aplicare și pentru a le identifica. Vrem să creăm un centru uh, un fel de consiliu al investițiilor europene care să participe uh, la faza de dezvoltare a acestor proiecte. Ne bazăm pe expertiza Comisiei Firește, a BEI-ului, a băncilor de investiții naționale și a autorităților care administrează fondurile structurale europene. A treia componentă prevedem măsuri uh, pentru îmbunătățirea siguranței, certitudinii juridice și pentru apărarea, protejarea investițiilor, pentru a multiplica efectele planului. Asta înseamnă că dimensiunea esențială a planului este reforma structurală și piața internă urmăm în continuare ideea reformelor structurale, ne așteaptă în continuare multă, multă activitate, piața unică trebuie să fie realizată și în domeniul serviciilor, al infrastructurii, al, industriei, al domeniului uh, electronic, numeric. Sunt priorități ale Comisiei. Și apoi diversificarea mijloacelor de finanțare pentru întreprinderi și există întotdeauna o uniune împreună cu John Hill și anume Uniunea Piețelor de Capital Iată, domnule președinte, doamnă președintă, conchid și spun că măsura succesului acestui plan depinde de nevoia noastră urgentă de baza juridică, de baza legală. Ne contăm pe președinția letonă din acest punct de vedere, contăm foarte mult și pe aportul Parlamentului pentru, trebuie ca și unii și alții să dorească să mergem foarte repede și ca fondul acesta să devină funcțional în septembrie. Planul de investiții va avea în vedere și investiții suplimentare dincolo de cele prevăzute în planul inițial pentru a ținti acele investiții strategice de care are nevoie Europa. Și a treia condiție, planul trebuie să creeze uh, Uh, o condiții bune astfel încât BEI-ul și statele membre și băncile naționale de investiții și investitorii privați să-și, să-și uh, mobilizeze resursele financiare și strategice pentru a putea participa. Comisia știți că este întotdeauna, eu știu, ultima șansă și este foarte conștientă de, uh, de rolul ei. Uh, vrem să vedem care sunt efectele tangibile ale planului asupra creării de locuri de muncă, asupra competitivității economiei europene. Dorim, de fapt, să schimbăm uh, fizionomia jocului, înfățișarea jocului, pentru ca piețele financiare să financeze economia reală și avem nevoie de informații transparente privind șansele de investiții pregătirea proiectelor, susținerea la nivelul Consiliului, un proces foarte clar de selectare a proiectelor viabile și de calitate. Și trebuie să continuăm cu reforma structurală, să uh, încheiem, uh, să finalizăm piața internă și Comisia nu se gândește că treaba ei s-a încheiat odată cu prezentarea planului, pentru că trebuie pus în aplicare și, pe de altă parte, trebuie văzut în ce mediu este pus în aplicare. Deci, doamnă președinte, domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari, vor continua aceste discuții. Ele sunt continue în zilele următoare, în lunile următoare și uh, reuniunea de astăzi uh, va fi foarte bună pentru acest parlamentarii care sunt prezenți aici. Sunt elemente cheie uh, pentru cele trei componente pe care le-am prezentat, fondul suplimentar, proiectele, cadru pentru a crea un mediu bun pentru afaceri și planul de investiții al Comisiei Juncker va fi pus în aplicare și va fi un plan pentru europeni, pentru toți europenii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Dau acum cuvântul uh, vicepreședintelui Băncii Europene de Investiții, domnul Molterer. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, este o plăcere și onoare să fiu alături de dumneavoastră astăzi pentru a reprezenta Banca Europeană de Investiții. Este o bancă a căror acționari sunt cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Mă bucură faptul că pot discuta împreună cu dumneavoastră reprezentanții parlamentelor naționale, pentru că interacțiunea și contactul cu Parlamentul European și cu parlamentele naționale este deosebit de important pentru că doar așa vom uh, ajunge ca Fondul European de, pentru Investiții Strategice să aibă succes. Domnule președinte, împreună cu colegii dumneavoastră, cred că ați uh, ales un subiect potrivit pentru această conferință, investiții. Însă, doamnelor și domnilor, nu este vorba doar despre investiții. Investițiile reprezintă o provocare cheie, însă ar trebui să o privim într-un context mai larg. Din experiența noastră trecută de pe piață, considerăm că există uh, mai multe provocări. În primul rând, este vorba de, cons- de continuarea procesului de consolidare a finanțelor publice. Avem nevoie de completarea pieței uh, interne din punctul de vedere a TCI și a uh, energiei. Apoi, uh, reformele structurale trebuie continuate în statele membre. Și, doamnelor și domnilor, trebuie să înlăturăm barierele din fața investițiilor Um, este vorba de necesitatea de a avea un cadru de reglementare mai uh, adecvat atât pe plan european cât și pe plan național. Și, în fine, ar trebui să stimulăm mai mult investițiile. De ce? Investițiile uh, stimulează creșterea economică, pot uh, accelera potențialul de creștere economică și reprezintă o premisă pentru a crește gradul de ocupare. Situația din acest moment este una dificilă. Volumul de investiții este cu 15% uh, sub nivelul dinaintea declanșării crizei. În unele state membre, nivelul investi- uh, investițiilor publice și private este mai redus cu 50% față de vârful din 2007. Am efectuat câteva studii și aș dori să vă prezint câteva cifre pentru a înțelege în ce situație ne aflăm și cât de mare este problema. Știți că obiectivul Uniunii Europene de investiții în uh, cercetare și inovare este de 3% din PIB. În acest moment ne aflăm la un nivel de 2%. Pentru a ajunge la 3% avem în fiecare an de investiții de aproximativ 330 de miliarde de euro, doar pentru cercetare și dezvoltare. Un, o altă o altă deficiență se, manifest, se observă în agenda digital, digitală, unde avem nevoie în fiecare an de investiții de 55 de miliarde de euro, sau dacă ne gândim la infrastructura educațională, aici avem uh, nevoie în fiecare an de investiții de aproximativ 10 miliarde de euro după cum am spus, lipsa acestor investiții are un impact negativ asupra creșterii economice, asupra creării de locuri de muncă și este un, o explicație a um, situației economice în care ne, ne aflăm. De ce nu se fac aceste investiții? Este o întrebare cheie. De pe piață și din partea investitorilor um, am aflat că un motiv pentru care nu se fac aceste investiții se referă la lipsa de încredere în climatul de investițional din Europa și uh, un alt motiv se referă la incertitudinile de reglementare. Acestea sunt principalele obstacole în calea investițiilor. Lor li se alătură și alte probleme, fragmentarea pieței care există în uh, în unele părți ale Uniunii Europene și lipsa capacității din partea unelor state membre de a pregăti proiecte uh, de investiții. În același timp, uh, austeritatea bugetară și reglementarea piețelor financiare au limitat uh, posibilitățile de investiții publice și din partea băncilor comerciale. Mesajul este uh, următorul. Europa nu, nu trebuie să rămână în urmă, pentru că restul lumii merge înainte. Drept urmare, provocarea, provocările pentru noi toți se referă la găsirea modalităților inteligente de a stimula prin intermediul investițiilor publice participarea sectorului privat cheltuielile publice nu trebuie, a fi, nu trebuie să fie considerate ca fiind pur și simplu cheltuite, ci ar trebui să fie îndreptate înspre educație, înspre cercetare și dezvoltare și să atragă investiții cât mai multe din partea uh, fondurilor private. Deci uh, trebuie să ne îndepărtăm de la granturi bugetare și să mergem mai mult înspre instrumente financiare. Și în acest punct de vedere, Banca Europeană de Investiții are un rol cheie pe baza experienței pe care a acumulat-o încă din 1958. Și aș dori uh, să vă asigur că vom colabora îndeaproape cu Comisia Europeană și colaborarea noastră a fost uh, una exemplară, cred, până acum. Banca Europeană de Investiții a fost deosebit de activă pe parcursul crizei care s-a declanșat în anul 2008 și în urma sporirii capitalului social, social în urmă cu câțiva ani. Știm foarte bine că statele membre au injectat o sumă de 10 miliarde de euro în capital social al Băncii Europene de Investiții și am obținut deja rezultate. Obiectivul la momentul respectiv a fost ca pe baza acestor 10 miliarde de euro să ajungem la un, în urma efectului de multiplicare la investiții de 180 de miliarde de euro. Și uh, Cred că vă vom putea demonstra uh, că aceste 10 miliarde au funcționat foarte bine. Efectul de multiplicare este de 1 la 18. Deci, această suma de 10 miliarde de euro investită a dus la investiții de 180 de miliarde de euro. Deci, suntem pregătiți, considerăm noi, să gestionăm fondul european pentru investiții strategice. Valoarea garantată acestui fond este 21 de miliarde de euro, o garanție care permită, permite băncii europene de investiții să, să-și uh, asume riscuri uh, mai mari. De ce? Pentru că acest uh, fond reprezintă o, o protejare a intereselor băncii noastre. Considerăm că efectul de multiplicare va fi 1 la 15 și este vorba de o evaluare foarte precaută. Și aș dori să vă, uh, să, vă, să vă spun că în ultimii trei ani efectul de multiplicare pe care l-am obținut noi în proiectele finanțate a fost de 1 la 18. Banca Europeană de, Banca Europeană de Investiții este pregătită să analizeze toate aceste proiecte înaintea adoptării cadrului de reglementare. Ce înseamnă acest fond în mod concret? Are doi piloni uh, financiari. Prin Uh, fondul European, uh, prin Fondul European de Investiții Strategice, ne asigurăm că 5 miliarde de euro vor fi alocate întreprinderilor mici și mijlocii. Este vorba de finanțarea startup-urilor, a capitalului de risc, a diferitelor inovări posibile și astfel Fondul European pentru Investiții Strategice va putea stimula volumul de investiții pentru întreprinderi mici și mijlocii până la 75 de miliarde în următorii trei ani. Al doilea pilon se regăsește în cadrul uh, Băncii Europene pentru Investiții și este vorba de facilitatea dedicată investițiilor în infrastructuri și în inovare. Și uh, aici se, regăsesc, se regăsește suma de 16 miliarde împreună cu Comisia Europeană preconizăm că vom reuși să ajungem la investiții în valoare de 240 de miliarde de euro. Am discutat cu Comisia Europeană despre sectoarele vizate, transport, infrastructură, eficiență energetică și așa mai departe. Uh, dezvoltăm noi uh, produse orientate pe, ținând seama de situația de pe piața de capital, de tipul de capital, pentru că, după cum a menționat deja uh, domnul comisar, putem să, să, invest, să, să investim capital și în programele de dezvoltare regională. Deci avem aceste două, acești doi uh, piloni, sprijinul pentru IMM-uri, pentru celelalte tipuri de, de infrastructură și apoi consiliere. Avem nevoie de consiliere atât tehnică cât și de consiliere financiară pentru autoritățile de gestionare, pentru partenerii publici, pentru partenerii uh, privați. Tocmai de aceea am creat acest comitet uh, de consiliere împreună cu Comisia Europeană care va permite sporirea capacității folosirii acestor instrumente. Considerăm că există și potențialul de a intensifica cooperarea cu autoritățile naționale, cu instituțiile naționale de credit, în ceea ce privește uh, platformele uh, regionale, care ne va permite să intensificăm cooperarea cu aceste autorități. În concluzie, doamnelor și domnilor, pentru Banca Europeană de Investiție este uh, crucial să schimbăm uh, climatul de investiții. În acest moment, doamnelor și domnilor, uh, blocajul nu este reprezentat de lipsa de lichidități uh, de pe piață. Aspectul cheie e este posibilitatea de a depăși incertitudinile macroeconomice, de a depăși fragmentarea pieței interne, de a depăși obstacolele care țin de reglementare și, pe de altă parte, cum vom reuși să îi convingem pe investitorii privați să sprijină această nouă strategie prin intermediul noul instrument uh, creat. Avem la dispoziție un nou instrument, avem o nouă abordare. Acest uh, fond european pentru investiții strategice reprezintă în sine o inovare și cred că este un um, exemplu despre cum pot uh, lucra împreună instituțiile europene în interesul cetățenilor europeni. Avem nevoie de toate eforturile posibile pentru a crește, pentru a promova creșterea economică și pentru a spori ocuparea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Molterar. Și acum dau cuvântul președintelui uh, Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, domnul Jean Artui. Domnule președinte, domnule președinte, dragi colegi. Mă bucur că iau parte la această discuție pe marginea uh, noului deal european. Planul uh, propus de Comisia condusă de Jean-Claude Juncker este un început de răspuns uh, la criza pe care o parcurge Uniunea Europeană. Reușitea depinde de o coordonare perfectă a acțiunilor de întreprins și de angajamentul nostru. În primul rând, termenul nu deal ne face să visăm o emblemă adevărată a reușitei acțiunii publice. Noul deal înseamnă înseamnă să luăm măsuri, uh, să nu facem lucrurile pe jumătate. Succesul pachetului de reformă pe scară largă a președintelui Roosevelt, care uh, a făcut uh, America să depășească torparea economică și financiară, a ținut de trei factori. Amplitudinea crizei din 29, conștientizarea colectivă că era nevoie de o schimbare și răspuns politic pe măsura mizei. Uh, criza bancară, un, uh, o rată a șomajului mare, spectrul deflației, acest lucru s-a născut într-un mediu instituțional total diferit față de al nostru în America. Șansa Statelor Unite ale Americii era că a avut un sistem federal solid, uh, compus din uh, blațe executive, președintele Roosevelt, Roosevelt și noul deal care a dat uh, forță uh, programului de revigorare a economiei. Guvernanța publică americană la vremea respectivă a uh, tranșat lucrurile. Guvernanța noastră a europenilor este ea oare la același nivel? Desigur, avem o marjă de progres în acest domeniu. Cred că trebuie să Uh, vedem că a existat o consecvență a lipsei de uh, guvernanță. Totul s-a derulat timp de un decediu, deceniu ca și cum euro ar fi anesteziat pe toată lumea, inclusiv uh, um, piețele și um, agențiile de rating. În calitate de eurodeputat am asistat la la discuții la nivelul parlamentelor naționale și uh, sentimentele mele s-au schimbat uh, totuși, uh, rămân însă uluit. Discutăm, facem schimb de opinii, dar ce decizii luăm? Pe cine controlăm, pe cine votăm? Să vegem ca aceste reuniuni să fie într-adevăr uh, constructive. Ele trebuie să asigure uh, legitimitatea democratică a guvernanței zonei euro, pentru că trebuie să ne exercităm uh, competențele de supraveghere. E bine să ne simțim bine între parlamentari, să este liniștitor să avem aceeași monedă, însă atunci când furtuna uh, Uh, trece prin uh, zona euro, trebuie să știm să îndrumăm lucrurile, la cine să se uh, adreseze cetățenii. Lista actorilor este lungă. E vorba de președintele Comisiei Europene, de comisari, de cei care sunt implicați direct, Uh, președintele Fondului uh, uh, de Stabilitate, președintele Băncii Centrale Europene, directoarei generale a Fondului Monetar Internațional sau președintelui Beiului. Sigur, avem instrumente noi care au tot fost create. Ieri Fondul European de Stabilitate Financiară și Mecanismul European de Stabilitate, astăzi Fondul European de Investiții Strategice Uh, atunci când e vorba de primele două fonduri pentru a reciprociza uh, datoriile excesive, mă întreb în legătură cu controlul parlamentar. De fapt, nimic nu s-a prevăzut. Să vegem ca ultimul nou născut, uh, Fondul European al Investițiilor Strategice, să nu iasă de sub supravegherea parlamentară, bazându-se prea mult pe BEI. Nu contest deloc autoritatea uh, Uh, Beiului. Așa cum puteți uh, constatați, guvernanța europeană uh, este fragmentată și puțin eficientă. Guvernanța este o noțiune destul de diluată, însă o utilizăm mai ales atunci când nu știm să spunem cine face ce. Uh, Europa nu are nevoie de guvernanță, ci de un guvern adevărat. Propunerile făcute ieri de președintele Juncker la deschiderea acestei conferințe sunt promițătoare și marchează, cred eu, o etapă hotărătoare. Fiecare guvern trebuie să se supună exigențelor unei uh, control uh, parlamentar uh, în felul acesta propunerile noastre vor avea sens. Nu există un parlament puternic fără un uh, guvern și fără un control democratic. Nu există acest lucru în lipsa unui proiect uh, uh, puternic. În Europa acest proiect este moneda euro guvernele democratice trebuie să asigure acest lucru. Totuși, am înțeles că atunci când uh, apare un cutremur, uh, riscul uh, de a nu putea face față plăților, e bine, atunci celelalte state din zona euro își bagă mâna în buzunar. Deci trebuie votate creditele necesare. Criza pe care o traversăm nu este numai una economică, este mai ales politică. Trebuie să regăsim drumul creșterii Europa va ieși din criză prin moneda euro și condițiile există. Uh, New Deal înseamnă și o nouă situație, înseamnă o redistribuire a cărților. Cu alegerile europene din uh, mai, uh, jocul a început, trebuie să convingem cetățenii noștri în legătură cu rolul și locul pe care îl ocupă Europa trebuie să ne menținem angajamentul în politica uh, care este în serviciul uh, creșterii. Respectarea pactului uh, de stimulare și de creștere nu e vorba de o politică economică numai. Președintele Băncii Centrale are nevoie de un interlocutor unic. Acesta este rolul președintelui uh, Eurogrupului. Uh, pactul fiscal, tratatul de coordonare și de stabilitate care ne adună astăzi aici în baza articolului 13 conține și un articol 16 care prevede integrarea uh, în dreptul uh, european la nivelul anului 2017. Sunt unii care încearcă să evite acest articol, însă trebuie să evităm uh, acest risc. Pentru a conchide, vreau să insist asupra necesității de a crea un adevărat guvern al zonei euro, prezidat uh, de o personalitate care să uh, fie cât se poate de strictă, atunci parlamentarii uh, naționali uh, vor face presiune asupra guvernelor din țările lor pentru ca uh, să existe planuri de investiții strategice. Vor fi întrunite condițiile atunci pentru a da programului noului deal european legitimitatea sa democratică, suflul și dinamismul său. În felul acesta, încrederea cetățenilor europeni va fi asigurată. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule Artui, doamnelor și domnilor. Am ajuns la, la dezbaterea acestei uh, teme și aș dori să vă prezint regulile acestei dezbateri. După cum am convenit deja de ieri, în condițiile în care avem o listă lungă de doritori care doresc să ne prezintă rămas generală Sistemul intervențiilor va fi următorul. Vom da cuvântul uh, la trei reprezentanți din partea parlamentelor naționale, urmați de un reprezentant al Parlamentului uh, European. Vom respecta ordinea manifestării interesului și, după cum am spus, avem o lungă, list, o lungă listă de vorbitori și aș propune să respectăm fiecare dintre noi două minute, tocmai pentru a permite o, un adevărat dialog și aș propune să avem două runde de câte uh, patru intervenții, după care vom da cuvântul celor de la prezidiu, dacă sunteți de acord. Și începem cu domnul Kalameț din Estonia. Vă rog. Domnule președinte, în primul rând aș dori să comentez uh, mecanismul uh, de capital al BEI. Mă ocup de un asemenea de acest lucru la Parlamentul din Estonia. Oli Ren uh, la ALDE spunea ieri că de trei ani uh, Estonia și Finlanda sunt în recesiune economică. Este un lucru cunoscut. Finlanda a acordat stimulente fiscale foarte mari. Poziția în ceea ce privește educația este excelentă infrastructura nu poate fi comparată cu nimic altceva. Cercetările pentru cercetare și dezvoltare sunt 3,3%. Guvernanța publică este transparentă și o asemenea economie acum nu mai atrage suficiente investiții și nu creează locuri de muncă durabile, ceea ce pune sub semnul întrebării înțelesul țintelor pentru 2020. Îi sugerez domnului Pierre Moscovici, domnului comisar, uh, Uh, să facă o asemenea analiză privind aceste măsuri. De asemenea, cred că lipsește un element important, ceva care este greu de măsurat, care este central pentru investiții. Este vorba de spiritul de întreprinzător, libertatea de a fi întreprinzător, libertatea de regula, regulamente excesive, înțelegerea ideii că profitul e bun, ideea scopul de a deveni milionar nu este ceva de care să ne batem joc și nu este o chestiune materială în sine, ci este măsura realizării. Dacă Europa nu e mândră de miliardarii ei, atunci nu vom avea uh, un Bill Gates în european, un Zuckerberg sau alții de asemenea calibru în Europa. Și nu vom avea acel gen de locuri de muncă create în altă parte. Și asta în ciuda sumelor de cerceta, acordate pentru cercetare și dezvoltarea publică. În Estonia au apărut, uh, eu știu, fel și fel de companii, încercăm să facem uh, guvernanță electronică, un partel pentru, uh, un portal pentru plata taxelor, semnătură electronică, de, nu este predeterminat, nu este de la sine înțeles că spiritul întreprinzător nu mai există. Mulțumesc, care cuvântul domnul Puvilas din Lituania acum. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Would like to... Aș vrea să subliniez faptul că avem uh, următoare, următoarea vorbă. Diavolul se ascunde în detalii. E, aș vrea să elaborez pe marginea acesteia și să spun micii diavol se ascund în detalii. Filozofiile sunt importante, ideile sunt importante. Să uh, ne amintim de bolșevism sau de uh, nazism ca o paradigmă a alienării uh, tuturor națiunilor Dacă avem o înțelegere a direcțiilor în care ne îndreptăm, dacă avem idei bune, atunci filozofia este un bun public. Atunci când vorbim despre noul deal, trebuie să reconsiderăm punctul nostru de vedere asupra integrării europene. După părerea mea, pentru un neoliberal individualist, paradigma este cea care domina astăzi și asta constituie o reală problemă, după părerea mea. Subestimăm importanța mecanismului de solidaritate a bunurilor publice și altor asemenea aspecte. Aș vrea să vă reamintesc că noi, politicienii, trebuie să servim binele public, nu binele privat. Deci o abordare holistică a noului deal trebuie să fie tema discuțiilor noastre în viitor. Das Wort hat jetzt Herr Boss aus dem Deutschen Bundestag. Are cuvântul domnul Post din partea Bundestagului German. Domnule președinte, dragi colegi, noul deal este un mare model istoric și cred că trebuie să fim atenți să să nu ratăm această șansă istorică pe care o avem și noi, legându-ne de detalii pe care încă nu le-am clarificat în uh, totalitate, de detalii uh, importante pentru diferite parlamente și state naționale. Acceptarea Uniunii Europene, instituțiilor europene, va depinde de succesul acestui uh, pachet. Cetățenii europeni trebuie să simtă că realitatea economică se schimbă și pentru ei, pentru că lipsește acest sentiment al, uh, pentru cetățenii europeni până acum. În urmă cu un an ne aflam într-o altă situație. Am reușit să mergem înainte, de an, uh, înainte uh, să ajungem într-o nouă situație astăzi, să schimbăm uh, paradigma politică, să insistăm mai mult pe investiții în acest moment. Și acum oamenii așteaptă din partea noastră uh, acțiuni practice, indiferent că este vorba de acțiuni practice în Grecia, în Italia sau în Germania. Chiar și în Germania avem nevoie de eforturi suplimentare uh, de investiții și momentul este unul uh, prielnic. Există uh, o slăbire a creșterii economice în Europa, tocmai de aceea este atât de oportun acest program de investiții propus. Trebuie să vedem care sunt uh, întrebările la care trebuie să găsim un uh, răspuns, atât în Parlamentul European cât și în uh, Parlamentele Naționale. În al doilea rând, în ciuda procesului uh, neutru de alegere acestor proiecte, trebuie să fim foarte atenți să nu adâncim și mai mult uh, divergențele uh, existente în Europa între statele puternice și statele mai uh, puțin puternice, trebuie să fim atenți să oferim uh, asistența necesară celor care au nevoie de, de ea. Vă mulțumesc, domnule uh, Pos. Domnul Zandar, acum cuvântul din partea Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Conform regulilor din Pactul pentru Stabilitate și Creștere, bugetul statelor membre trebuie să fie echilibrat sau uh, ca dezechilibru să fie doar uh, de 3% din PIB se spune că s-au pregătit bugetele statelor membre pe baza metodologiei europene. Adevărul este că majoritatea bugetelor nu merg pe această uh, bază, ci merg pe bază de cheltuieli. Iar uh, dacă ne gândim la acest lucru, uh, se cheltuie aceiași bani în Europa ca și înainte. Este foarte clar că banii cheltuiți în investiții au o, o semnificație economică alta, diferită față de banii cheltuiți pentru salariile publice. De aceea, dacă ne gândim uh, cu aceste, la respectarea acestor reguli, statele membre reduc investițiile și nu își reduc alte cheltuieli ca să-și gestioneze cheltuielile. De foarte multe ori s-a accentuat această problemă, s-a subliniat. Am deplâns uh, scăderea investițiilor publice și private în Europa. S-ar putea să fie o consecință nedorită a acestor reguli, dar când le aplică, statele membre sunt, uh, primesc un imbol să taie investițiile. Ironia este că pentru acest fond uh, Juncker care va fi uh, înființat, Comisia Europeană propune ca cheltuielile contractate pentru asemenea contribuții financiare la fond vor fi excluse uh, de la aplicarea acestor reguli. Aceeași logică ar trebui să se aplice pentru scutirea investițiilor publice uh, pe care le fac guvernele naționale în statele respective, în economiile naționale. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Sant. Trecem la a doua rundă și începem cu domnul Zaurer din Parlamentul din Spania. Și o secundă, domnule Zaurer. Dragi colegi, dacă doriți să vă ridicați în uh, picioare când uh, interveniți. Uh, avantajul este că sunteți mai vizibil pentru toți colegii. Puteți să faceți cum doriți. Domnule Zaurer, aveți o alegere foarte dificilă acum, oricum vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pactul de stabilitate și creștere a noii Comisii Europene merge în direcția bună, după părerea mea. Dar se poate îmbunătăți flexibilitatea pactului de stabilitate din trei motive foarte cunoscute și foarte comentate dar am dori să le aducem din nou în discuție în această dezbatere deschisă. În primul rând, ar trebui să se stimuleze prezența capitalului public în Fondul European Strategic pentru Investiții, pentru că în felul acesta vor fi avute în vedere mai multe proiecte de investiții, proiecte de investiții care vor avea un impact public, ele vor fi mai prezente în uh, proiectele care vor fi finanțate și în cele din urmă trebuie să echilibrăm rentabilitatea publică cu cea privată, pentru că vorbim despre îmbunătățirea creșterii economiei Uh, acesta ar fi primul element care trebuie îmbunătățit. În al doilea rând, trebuie să exclu, excluderea țărilor uh, de la corectarea, corecțiunea aplicată față de flexibilitatea obiectivelor pe termen mediu când țările respective își îndeplinesc uh, obiectivele, deci excluderea acestor țări din aceste obiective pe termen mediu când fac Uh, reforme și când fac investiții uh, corecte, nu are niciun fel de logică economică pentru că toate țările toate țările trebuie să-și îmbunătățească potențialul creșterii economic. De ce nu sunt incluse aceste țări care sunt supuse monitorizării uh, din flexibilizarea investițiilor pe termen mediu? Și în al treilea rând, Reformele structurale. Reformele structurale au un efect prociclic și aici nu ne jucăm să ne omorâm unii pe alții, încercăm de fapt să ajungem la redresare economică și să stimulăm redresarea economică. Mulțumesc, domnule președinte. Senior Sara, das Wort hat jetzt... Äh, Vă mulțumesc, domnule Saura, acum vând domnul Hosman din Austria. Vă mulțumesc, domnule președinte. Programul de investiții propus de domnul Juncker este un pachet foarte ambițios pentru a susține ocuparea, creșterea economică și investițiile. Însă, ținând seama de suma de 21 de, miliard, de miliarde de euro, nu cred că poate, se poate ridica la înălțimea așteptărilor pe care le avem noi și aș dori să mă refer la câteva aspecte uh, critice, problematice a acestui uh, plan. Acesta urmează să intre în vigoare abia din luna septembrie, puțin prea, prea târziu din punctul meu de vedere. Și dacă este vorba de, de stimularea investițiilor private prin fonduri publice, nu cred că este suficient investitorii sunt interesați de perspective suficiente pentru profit și sunt interesați mai ales de uh, încrederea în uh, investițiile lor. Și din acest punct de vedere, uh, deficiențele sunt, sunt încă destul de, uh, de mari. În, în acest context, nu putem, uh, nu putem fi foarte euforici față de acest nou plan de investiții de asemenea, nu cred că putem compara acest plan de investiții cu noul deal propus de Roosevelt în anii 30. Dacă, dacă ne gândim la un adevărat uh, nou deal, avem nevoie de un plan de investiții care să merite să poarte acest uh, titlu am putea să, adică mă gândesc la investiții în energii regenerabile, în uh, Uh, în proiecte durabile, să nu, ne investi, să nu investim acest bani în uh, centrale atomice, de exemplu. Pentru ca un asemenea plan de investiții să aibă succes, uh, este nevoie de un cadru precis. Avem nevoie de o mai strictă reglementare a, sectoarelor, a sectorului financiar. Apoi, infrastructurile publice ar trebui să rămână în mâna uh, statului, uh, finanțat prin uh, veniturile taxabile sau de la Banca Centrală Europeană. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Harrison din Camera Lorzilor. Lord. Domnule președinte, Camera Lorzilor a publicat ieri raportul său. Uniunea Europeană după criză care este uh, deja disponibil. Un capitol al acestui raport uh, se este dedicat agendei uh, pentru creștere. Jonathan Hill a vorbit despre Uniunea Piețelor de Capital uh, și în săptămâna viitoare vom avea un uh, seminar la Camera Lorzilor, unde doamna Bowles și Jonathan Hill vor vorbi despre acest lucru. Uh, Uh, întrebarea mea se adresează domnului Moscovici în legătură cu investițiile în programul european și dacă raportul de 15 uh, la 1 uh, bani publici va atrage bani privați, dacă acest raport este realist. Și această întrebare se adresează și domnului Molterer de la BEI de asemenea colegilor mei și domnului Moscovici. Vreau să spun dacă piața unică este uh, calea cea mai rapidă către uh, noi locuri de muncă și creștere. Însă, dacă sunt uh, unele parlamente naționale care frânează acest lucru, cum putem să asigurăm crearea unei piețe adevărate de 28 de țări? Și guvernul țării mele este vinovat de acest lucru. Acum, domnului Jean Artui, președintele Comisiei pentru Buget, vreau să fac un uh, comentariu în legătură cu bugetul pentru 2014-2020. Dacă uh, va exista o schimbare pentru a direcționa uh, banii disponibili către metode care să asigure creșterea în raport uh, elogiem uh, Parlamentul uh, European și pe doamna Bauz, Michel Barnier, comisarul um, care a deținut această funcție și vrem să vă spunem că ați făcut o treabă bună. Mulțumesc. Lord Harrison, Domnule Lord Harrison, cred că vom nota în uh, Carta Istorică a Parlamentului European în acest moment. Nu am auzit până acum pe nimeni care să reprezinte Regatul Unit să aibă cuvinte atât de calde față de Parlamentul European. Și acum vă mulțumesc foarte mult uh, pentru acest lucru. Are cuvântul acum doamna Ferreira. President, um, eu gostava de saudar a Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut uh, Comisia, să o felicit pentru că a luat această inițiativă legată de fondul de investiții. Este într-adevăr o recunoaștere a necesității de a asigura o nouă dinamică în Uniunea Europeană și ideea că fără oxigen uh, economia nu poate să funcționeze. Aș vrea să vă adresez o întrebare și aș dori să obțin un răspuns la această întrebare. Esența măsurilor de restructurare pentru pactul de stabilitate și creștere a fost în detrimentul investițiilor uh, publice. Acest lucru a fost explicat recent. Investițiile au fost uh, stopate, mai ales în țările cu o economie uh, fragilă, cu un deficit excesiv. A fost o reducere sumbră. Sunt trei elemente dificile. Accesul la mecanisme, această idee de macrocondiționalitate care permite reducerea uh, fondurilor structurale dacă aceste țări nu respectă pactul de stabilitate. Al doilea element uh, e vorba de regulile de uh, flexibilitate. O să mă explic. Nu doriți ca această flexibilitate, această clauză să uh, fie în beneficiul țărilor care uh, sunt supuse procedurii deficitului uh, excesiv. Apoi, în analiza riscului se vorbește de riscul sectorial, dar nu acționăm în niciun fel o țară nu va avea condiții egale atunci când este supusă unei asemenea risc anumite proiecte vor fi evaluate uh, diferit, uh, vor avea un risc sectorial, dar nu același risc de țară. Oare acest lucru nu va duce la adâncirea dispar uh, disparităților? Mulțumesc, doamnă Ferrera. Vom da cuvântul în primul rând domnului Moscovici, Urma de domnul Moltarat și apoi domnul Artui. Le mulțumesc oratorilor care au intervenit. Vreau să mă refer la trei sau patru chestiuni în primul rând, vreau să vă reamintesc că planul de investiții răspunde unui diagnostic și anume deficitul de investiții în Europa. Comparând cifrele de dinainte de criză, de dinainte de 2008 și cele din 2014, vedem că nivelul investițiilor este mai mic cu 15-20% față de, de dinainte de 2008. Adică asta este o provocare. Dacă acceptăm uh, că va dura această perioadă, Uniunea Europeană își va pierde rolul de primă mare economie a lumii alături de Statele Unite, iar în China și în India rata investițiilor este mult mai mare. Deci nu mai suntem acum uh, un actor din prima divizie a lumii. Lucrul acesta are un impact major asupra întreprinderilor și economiilor. De aceea trebuia neapărat uh, să resorbim acest deficit, iar planul este o contribuție voluntară esențială. Nu este suficientă. Știm foarte bine și l-a spus Jean-Claude Juncker că trebuie să prelungim dacă e nevoie, dacă planul, așa cum sperăm noi, va funcționa. Deci asta este baza întregii construcții și nu văd niciun fel de contradicție între acest plan și cadrul care Uh, se bazează pe piața internă și pe uh, um, spiritul întreprinzător. Este, nu este o de, un demers global, uh, pentru că orice demers al Comisiei are trei piloni. Consolidarea bugetară, soliditatea bugetară. Este foarte important să continuăm să reducem deficitul în interpretarea nouă dată, care e mai flexibilă, uh, cum s-a arătat și în uh, comunicările Comisiei. Apoi, uh, reforma structurală. Nu putem să renunțăm la reformele structurale. Nu. Nu pentru că sunt impuse din afară, ci pentru că sunt necesare pentru economiile noastre ca să devină mai competitive. Nu trăim în autarhie, trăim într-o economie deschisă uh, și uh, amintiți-vă ce am spus despre spiritul întreprinzător. Este clar că această comisie, ca și comisia anterioară, știe foarte bine unde se creează bogăția, unde se creează locurile de muncă în întreprindere. Nu? Și dacă nu există acest lucru, uh, nu putem promova o economie birocratică. Noi trăim într-o economie de piață, o piață reglementată, o piață care trebuie să aibă instrumentele publice necesare și cele private care să favorizeze investiția, ceea ce facem noi. A doua remarcă se referă la inflexibilitatea adusă în discuție de dumneavoastră de instrumentele pe care le au statele. Uh, în comunicarea din 13 ianuarie, Comisia a deschis, vă reamintesc, acest spațiu favorabil pentru mai multe investiții dacă un stat dorește uh, să participe la capitalul Fondului European pentru Investiții Strategice, uh, aceasta i-ar permite să-și consolideze credibilitatea și să-și sporească resursele și de ce să nu dezvolte investițiile. Lucrul acesta nu va fi luat în calculul uh, deficitului sau datoriilor, ținând cont de procedurile noastre, care sunt procedurile excesiv, excesului de deficit bugetar discutăm nu despre brațul de prevenire și componenta de prevenire și componenta de corectare a acestui deficit bugetar. De ce? Pentru că nu vrem ca cineva să fie uh, convins să nu mai investească ținând cont de aceste reguli. Pentru că dorim din contră ca statele membre să fie stimulate să investească. Și spun acest lucru parlamentarilor naționale, asta dorim dorim ca alături de Uniunea Europeană, împreună cu BEI și cu statele membre și cu instrumentele financiare, eh, banii să fie investiți în acest cadru și în acest fel. Și a treia observație, vreau să spun din nou ceva ce am spus, planul acesta este un plan mare, amplu, care vizează dezvoltarea investițiilor, dar într-o manieră țintită. Am spus acest lucru înainte și îl spun din nou acum, nu e vorba de finanțarea oricărei investiții nu e vorba de o logică aceea cunoscută familiară uh, și e vorba de solidaritatea europeană, nu? Adică contează calitatea investiției, contează faptul că e vorba de investiții suplimentare. Perspectiva noastră nu este să ajutăm investiții care oricum și-ar fi găsit uh, o posibilitate de realizare. E vorba de investiții noi care sunt profitabile din punct de vedere economic, dar care până acum n-au găsit o posibilitate de finanțare și care în felul acesta pot să aibă acces la piața financiară. Deci asta dorim să dezvoltăm noi. Poate va răspunde și banca la acest lucru. Banca Europeană pentru Investiții știe să facă acest lucru. Care era problema? Și voi încheia, domnule președinte, BEI este o bancă care are cota 3 de A. Uh, deci mm, poate investi mult mai mult decât dorim noi cu Ecofinul a vorbit de, despre acest lucru. Uh, ministrul Finanțelor din Franța și cel din Germania au vorbit despre ratingul băncii. Deci trebuie să dăm garanții care să-i permită să-și asume mai multe riscuri. Eu am încredere în bancă. Banca cred că va participa la acest proces. A arătat deja că factorul de multiplicare de 10 sau 15 se va face în două etape într-un prim timp și în al doilea timp nu e vorba de asumarea unor riscuri care să mobilizeze acești bani. Cred că este credibilă atitudinea. Sigur că trebuie să ne mobilizăm cu toții pentru reușita acestui plan. Nu e de la sine înțeles că se va întâmpla așa. Trebuie să ne gândim la toate instituțiile, la toate elementele componente și la ban- băncile pentru investiții publice. Mulțumesc foarte mult! Domnule Moltare, vă rog. Pot să continui și să răspund uh, la întrebarea legată de factorul de multiplicare. Explicarea, uh, experiența noastră este bazată pe această creștere de capital de 10 uh, miliarde începând cu 2013. Am promis la vremea respectivă că acest lucru stimulează investițiile cu 180 de miliarde nu știu uh, exact care sunt cifrele la sfârșitul acestui an, dar uh, factorul de multiplicare este cel puțin de 1 la 18. Acesta este o temelie sănătoasă uh, cu 1 și 15, un raport de 1 la 15, suntem asigurați, însă, așa cum a spus Comisia, întrebarea cheie, uh, Uh, este să avem o construcție a fondului care să fie uh, flexibilă și previzibilă pentru investitorii străini, pentru că avem nevoie de contribuția uh, investitorilor străini. Factorul de multiplicare este o garanție că se vor da între se vor da împrumuturi și, de asemenea, acest rating de 3A este o garanție. Cred că avem uh, aici o ipoteză de lucru sănătoasă și previzibilă. În al doilea rând, în legătură cu proiectele, cu siguranță, în calitate de BEI, vom selecta proiectele pe baza proiectelor Uh, legate de bancabilitate, uh, proiecte care să fie uh, sănătoase din punct de vedere economic și tehnic, pentru că noi dăm un credit, un împrumut, iar proiectul ca atare trebuie să creeze, să genereze profituri și să atragă investitori străini Uh, cinstit vorbind, mă aștept ca statele membre să se angajeze la două niveluri. În primul rând, la nivelul proiectelor, dacă se poate, în al doilea rând, la nivelul platformelor naționale de investiții, pentru că în această privință uh, statele membre pot să vină cu uh, soluții adaptate, așa cum se petrece în Germania. Deci, statele membre uh, trebuie să aibă astfel de platforme naționale de investiții în legătură cu coeziunea. Un răspuns cât se poate declar. Inițiativa lui uh, Juncker uh, susține politica de coeziune. De ce? Pentru că putem să atragem și să intensificăm capacitatea noastră de consiliere. Am extins uh, am extins domeniul de aplicare al Jaspers uh, pentru toate zonele de coeziune. În al doilea rând, cred că, într-o perspectivă pe termen lung, instrumentele financiare atrag și sporesc capacitatea de absorpție a fondurilor structurale. În ceea ce privește warehousing-ul, ne așteptăm ca decizia uh, Parlamentului să fie luată și să intre în vigoare fondul Juncker în septembrie anul acesta. Aveți uh, dreptate să insistați asupra caracterului urgent uh, Uh, suntem uh, gata să uh, facem acest lucru și să lucrăm pe baza ipoteze de lucru că warehousing-ul este acoperit de garanția care este acordată din septembrie încolo. Acesta este conceptul pe care îl avem în vedere. O ultimă observație. nu priviți uh, acest uh, fond uh, ca o singură problemă. Ea face parte, acest fond creat de Juncker face parte dintr-o strategie mai complexă care asigură integrarea și, desigur, crearea acestui fond de investiții depinde foarte mult de context, în special de înlăturarea obstacolelor în calea investițiilor. Însă, Așa cum am spus, uh, cooperăm uh, intens cu Comisia și suntem cât se poate de interesați uh, să colaborăm și cu Parlamentul în faza de negociere pe marginea uh, propunerii legislative, pentru că sunt câteva chestiuni care sunt pertinente pentru noi, de pildă uh, calitatea garanției care să promoveze triplul A uh, sau problema adiționalității. Sunt chestiuni pe care dorim să le discutăm cu Comisia și cu Parlamentul pentru a ajunge la soluțiile cele mai potrivite în timpul uh, adecvat. Mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Molterer. Continuăm cu intervențiile. Domnule Arti, vă rog. Si, merci, président. D'abord. Mulțumesc, domnule Vreau să-l salut pe distinsul parlamentar uh, britanic. Prezența sa în rândul nostru ne permite uh, să uh, vedem în ce măsură conferința pe baza articolului 13 a atras participanți. Regatul Unit nu a semnat pactul fiscal și mulțumesc Lordului Harrison pentru uh, aceste uh, idei europene pe care ni le-a împărtășit. În ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere, să spunem că e destul uh, de uh, greu de procedat și, desigur, nu facem suficiente distinții între investiții și funcționarea pactului. Observ că aici, colo, uh, privilegiem deconsolidarea, adică am recurs la diferite formule din pentru a deconsolida. Acest lucru nu este potrivit și cred că trebuie să medităm mai mult asupra lui. Apoi deciziile și promptitudinea. Aici trebuie să mă refer la Roberto Gualtieri, care Uh, prezidează uh, Comisia de Afaceri uh, Economice și Monetare, trebuie să construim cât mai rapid cu putință temeiul legal, pentru că caracterul urgent este evident și trebuie să ne dăm seama că într-o lume care avansează cu viteza fulgerului, pe plan legislativ suntem într-un soi de inerție uh, Uh, care, sigur, are un impact asupra acțiunilor pe care trebuie să le întreprindem. Uh, trebuie să uh, instrumentăm cât mai repede acest dosar și să avem tot ceea ce este necesar din partea Comisiei Juridice pentru că acest plan să se materializeze. Vreau să remarc că reușita depinde și de reformele structurale care trebuie întreprinse de fiecare stat membru în parte Ă, planul ă, Juncker nu va avea eficiența dorită acolo unde nu vor exista um, măsurile structurale necesare. Acolo unde rentabilitatea este asigurată în general, întreprinderile își găsesc resursele financiare de care au nevoie. Deci trebuie ca fiecare stat membru să uh, întreprinde reforme pentru a asigura competitivitatea întreprinderilor. Uh, în felul acesta, planul va da roade. Avem nevoie de competitivitate pentru a stimula creșterea și pentru a uh, elimina uh, această curbă a șomajului. Mulțumesc uh, foarte mult domnului Artui. O să continuăm schimbul de opinii și vă rog să respectați uh, timpul de două minute pentru intervenție care a fost uh, stabilit de prezidiu. Avem trei uh, reprezentanți ai parlamentelor naționale, apoi un eurodeputat, după care începem un nou ciclu. Continuăm cu senatorul Gherere din Italia. Vă rog. Thank you very much, Mr. President. I agree. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii pentru a ajunge la o relansare a economiei europene. Avem nevoie de investiții pe termen mediu și lung în mai multe domenii. Doar aceste investiții pot uh, genera noi surse de creștere din punctul de vedere al cererii și al ofertei investițiile pe termen mediu și lung nu trebuie să fie un mecanism temporar, ci trebuie să fie privite ca un instrument strategic deosebit de important pentru viitorul zonei euro. Acestea fiind spuse, um, un nou plan de investiții de succes va putea avea succes doar dacă sunt respectate câteva condiții și aș dori să menționez câteva dintre acestea. În primul rând, uh, mărimea planului de investiție ar trebui să fie suficient de mare pentru a asigura un impact uh, adevărat economic. Știm foarte bine că pe plan uh, european se estimează că uh, este nevoie de că există un deficit investițional anual între 150 și 350 de miliarde de euro. Deci este o sumă mult mai mare decât planul de investiții produs. Uh, propus, care în, cel, în scenariul cel mai optimist ajunge doar la o sumă de 105 miliarde pe an. Mă întreb, drept urmare, dacă acest plan de investiții inteligent din punct de vedere financiar, dacă, va, dacă nu aduce cu sine riscul de a nu oferi imboldul economic necesar. Apoi, sunt uh, de acord că din punct de vedere mm, al evaluării uh, tehnice mm, trebuie ca aceste proiecte să fie bine evaluate, dar în, dincolo de ace- acest proces de evaluare avem nevoie de o strategie politică obiectivele proiectelor ar trebui să fie stabilite și la nivel uh, politic. Deci evaluarea tehnică trebuie să fie o, o premisă, dar nu trebuie să pierdem din vedere și obiectivul politic pentru un proiect în sine, pentru că dacă nu, cred că nu vom uh, reuși să revenim la creștere economică. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Oroa din partea adunării naționale a Republicii Franceze. Maroa, s'il vous Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru organizarea acestei întruniri despre noul deal european. Se pune problema regăsirii încrederii în investiții și, de asemenea, încrederea cetățenilor din acest punct de vedere, ce a spus președintele Schulz mai devreme, care spunea că singurul criteriu economic, PIB-ul, nu este suficient și că trebuie să avem și indicatori de mediu și social, este în consensul unei legi adoptate la de adunarea națională și anume o lege privind indicatorii bogăției. Sărăcia a crescut în Europa și este, ne preocupă acest lucru, iar dimensiunile sociale ale economiei trebuie să fie avute în vedere mereu. Mi se pare că din acest punct de vedere ar trebui să ne gândim din nou la ideea unui uh, venit minim în fiecare stat european ca o garanție minimă care este socialmente indispensabilă. Altfel, planul Juncker nu va fi alfa și omega care ar trebui să rezolve totul în Uniunea Europeană. Acum, a revenit la planul Jean-Claude Juncker. Criteriile de selecție îi mulțumesc domnului comisar că a făcut niște precizări în acest sens. Nu sunt foarte clare, nu sunt foarte simple, ca să fim uh, siguri că obiectul va, uh, obiectivul va fi atins. Fondul European de Investiții Strategice are niște teme precise, dar care sunt condițiile de control? Care va fi controlul democratic asupra lui? Președintele Juncker spunea că trebuie să existe un guvern al Europei. Din acest punct de vedere, supravegherea democratică prin parlamente trebuie să fie întărită, iar lucrurile nu sunt clare și voi încheia spunând că după, în ce privește cofinanțarea, nu există suficient de multe lucruri care să spună ce anume vor avea dreptul să facă statele membre și care sunt dispozițiile prevăzute pentru a ține cont de Uh, acest aspect corectiv al pactului de stabilitate. Aș dori niște lămuriri în acest sens. Mulțumesc. Domnul Chelstrom are acum cuvântul. Domnul Chelstrom. Mulțumesc foarte mult. Aș uh, dori să-mi exprim acordul cu uh, cei care au vorbit despre inovare în Europa pentru că ă, de acolo trebuie să vină investiția și noi locuri de muncă pe care le dorim cu toții. Trebuie să simplificăm ă, lucrurile ă, pentru inovare și investiție. Din punct de vedere politic este ușor să vedem în ce direcție trebuie să ne îndreptăm. Lucrurile trebuie să fie mai ușoare, mai ales pentru IMM-uri Trebuie să revizuim uh, sistemul de impozitare. Acum avem o supraimpozitare și trebuie să înlăturăm obstacolele în uh, calea uh, comerțului, să îi sprijinim pe întreprinzătorii Europei, astfel pentru ei uh, va fi uh, imposibil să pună bazele unei noi afaceri. Trebuie să uh, punem accentul pe crearea de noi locuri de muncă și nu pe menținerea vechilor locuri de muncă. Întotdeauna Uh, nu este bine pentru o economie dacă recurgi la subvenții pentru a menține locuri de muncă care nu au niciun viitor, să privim înainte, să vedem uh, reformele structurale. Uh, oamenii vorbesc despre condițiile de îndatorare în planul de investiții. Uh, și eu cred că trebuie să ne concentrăm mai mult asupra acestor chestiune. Parlamentul și Comisia pot uh, să arate drumul pentru statele membre. Urmează domnul Oli și doamna Gusac Cesoțec. Thank you, Mr. Chair. Vă mulțumesc, doamna președintă. După mulți an de întârziere, mulțumită eforturilor domnului Juncker, putem discuta despre un adevărat plan de investiții. Este adevărat că planul de investiții este prea mic, nu poate înlocui în totalitate fondurile publice și investițiile private. Mă gândesc la decizia Băncii Centrale Europene de a începe un program de cumpărare a obligațiunilor de stat și private, care este o măsură com- care completează acest plan de investiții, astfel încât să ajungem la o stimulare a creșterii economice în Europa. Revenind la planul de investiții, aș dori ca anumite puncte să fie clarificate. Cred că știți că cea mai importantă parte, cel mai important obiectiv al acestui plan este să financeze economia reală, să financeze proiecte viabile care aduc o adevărată plus valoare pentru uh, economiei sociale de piață europeană. Obiectivul este de a atrage investiții publice și private pentru a crea noi locuri de muncă în Europa. Se Există unele semne de întrebare legate de procesul de selecționare a acestor uh, proiecte pentru a ne asigura că potențialul proiectelor va deveni realitate. Din acest punct de vedere, există două abordări, și anume investiții în infrastructură, cercetare și dezvoltare, sprijinirea unui număr mare de, sau sprijin, finanțarea unui număr uh, mare de proiecte axate pe întreprinderi mici și mijlocii. Eu cred că ar trebui să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a ne asigura că toate statele membre vor face parte din uh, domeniul de aplicare a acestui uh, plan de investiții și avem nevoie de o combinare a celor abordări și mă apropiu de sfârșit. Aș dori să știu dacă există estimări preliminare față de proiectele care urmează să fie selecționate și care este calendarul concret al punerii în aplicare acestor proiecte. Doar așa vom uh, putea să ne asigurăm că acest fond va avea succes. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Cescova. Doamna Usca Cecosec din Slovenia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După ce Slovenia a ajuns la o anumită stabilitate economică și politică, ne-am dat seama cât de important este să facem investiții pentru a folosi eficient finanțele europene. Am uh, a apucat-o pe calea creșterii economice și a consolidării fiscale. De aceea Slovenia susține planul de investiții, mai ales în direcția arătată deja. Însă trebuie să ne gândim la strategia europeană, unde toate uh, unde ne vor duce măsurile europene cele de reformă. Așa că o strategie principală este să adunăm aceste măsuri și să le direcționăm către un scop comun. Un aspect pozitiv al planului este faptul că nu se referă numai la mijloace financiare, ci și la anumite măsuri tehnice și financiare și vor exista și niște centre de consiliere a căror structură și finanțare n-a fost încă bine definită, pentru că există în continuare structuri pe care dorim să nu le repetăm. Dacă vom crea asemenea centre, trebuie să subliniem importanța băncilor de, pentru dezvoltare naționale și să accentuăm tot ce a funcționat bine în acest domeniu. Vreau să spun că aceste criterii pentru aprobarea proiectelor nu trebuie să fie discriminatorii față de statele mici și nu trebuie să paralizeze activitatea acestor state unde nu au fost dezvoltate încă instrumentele financiare adecvate. Susținem de asemenea ideea că aceste măsuri trebuie să fie folosite ca măsuri complementare față de cele existente. Și vă atragem atenția asupra faptului că aceste contribuții naționale care pot fi adăugate la deficitul național ar trebui să fie considerate cofinanțare la nivel național. Doamna Kellere. Dėkui. Labadiena, ponios ir ponai, labadiena, gerbiamas pirmininkė. Fizikoje mes dar prisimenam nuo mokyklos laikų yra toksai energijos tvarumo dėsnis atsimenat, kuris teigia, kad energija. Ne din uh, vremea școlii uh, de la fizică legea energiei. Energia nu de, dispare, își schimbă forma. Aceeași lege se aplică și economiei. Asta înseamnă că banii și bunurile nu uh, dispar, schimbă doar buzunarul în care se află. Ieri s-a spus că 1% din cei mai bogați oameni din uh, Uh, lume își uh, sporesc uh, averea și planurile de investiții prezentate de Jean-Claude Juncker prevăd 5 miliarde care să fie împrumutați de la BEI, 16 miliarde de la bugetul european și pentru a atrage și 300 de miliarde uh, pentru a atrage investitori privați. Este foarte interesant, mai ales dacă acest lucru va spori uh, fondul european. Însă, scopul ar trebui să fie următorul. Nu ar trebui uh, să aibă un impact asupra principalului obiectiv al bugetului european, strategia 2020, programul Horizon, și al doilea obiectiv ar fi uh, cheltuieli țintite. Mai ales că uh, nu numai 1% uh, din bogați uh, au aceste fonduri, e vorba de 99% din populație. Cum vor fi distribuite fondurile pentru aceasta? Mulțumesc, doamna Keller. Și domnul Schofthauser. Otamme vielä seuraava, seuraavan kierroksen tämän jälkeen. Panelul va răspunde și vom trece, la uh, ciclul următor. Diane Keller du, du Sénat à Strasbourg, collègue de Richard Young. Sunt din Strasbourg, uh, sediul Parlamentului European și mă bucur că mă aflu în acest semiciclu la Bruxelles. Salutăm cu toții planul Juncker menit să relanseze investițiile publice și private. Mulți colegi uh, s-au referit la faptul că acesta merge în direcția bună pentru crearea de locuri de muncă și aș vrea să adaug și pentru o nouă speranță uh, în rândul tinerilor europeni. Însă rămân aspecte care trebuie să fie clarificate. Uh, puterea efectului de pârghie uh, așteptat uh, trebuie să fie verificată. Acest factor multiplicator de 15 trebuie să fie susținut cu documente și, domnule președinte al Beiului, vreau să vă spun că nu e același lucru să dotezi cu fondurile potrivite o bancă și uh, să faci uh, proiecte pe baza acestui efect multiplicator. În al doilea rând, contribuțiile statelor membre. Nu știm foarte bine cum va fi asigurată finanțarea, însă acestea sunt uh, prevăzute ca fiind excluse din calculul deficitului. Cum vom proceda? Cum vor funcționa lucrurile concret? A treia întrebare. Ce ne puteți spune despre proiectele care ar uh, putea să fie inovatoare, dar cu un efect de pârghie mai slab? De pildă, în domeniul cercetării, universitățile sunt considerate ca uh, unități novatoare. O a patra întrebare. Ce modalitate de selectare a proiectelor uh, va fi aleasă? Care va fi rolul statelor membre? care va fi rolul Fondului European uh, pentru Investiții Strategice, care va fi guvernanța acesteia, acestuia și, asemenea, doamnei Ferera, aș vrea să întreb ce analiză a riscului uh, în țările afectate de criză, riscul poate să fie uh, mai mare și efectul de pârghie mai mare. Vă mulțumesc, domnul Schaffhauser veți avea dreptul uh, să auziți un al doilea strasburghez. Dragi colegi, din păcate, mă tem că acest program de investiție și uh, creștere nu va funcționa și asta din multiple motive. Dacă am fi dorit să ieșim din recesiune, și din criza moneda euro, ar fi trebuit să investim uh, cu uh, prioritate în țările uh, deficitare din punct de Uh, uh, deficitar. Și acest lucru este important pentru că dacă nu, vom revigora conturile prin șomaj și printr-o uh, distrugere a zonei euro. Însă pentru a investi în țările Uh, deficitare de punct uh, structural, trebuie să le pregătim. Lucrurile nu merg de la sine. Trebuie să construim, plecând uh, în special de la economia verde. Și trebuie să avem sume financiare care să corespundă nu capitalului și efectului de pârghe, ci unor mijloace reale care să corespundă uh, a ceea ce ar putea să fie un leasing cantitativ, nu pentru a salva băncile și a uh, cumpăra creanțe, ci pentru a investi în proiecte care să fie cu adevărat rentabile. Această dimensiune pe care am pregătit-o cu susținerea lui ă, Monti ă, a Casei de Economii și Consemnațiuni din Franța la vremea acesteia, acest aspect a fost total abandonat și acest lucru va avea un impact negativ, pentru că nu văd cum o să creați acest efect de pârghie uh, investind uh, fără să investiți masiv în țările uh, deficitare din punct de vedere structural permițând uh, astfel uh, economiei uh, verzi să ia având. Se pune și problema reglementării. Este o problemă de investiții în țările care sunt deficitare din punct de vedere structural. Lucrurile nu o să meargă. Vă mulțumesc. Domnul Molterer, care trebuie să plece în curând, va da primele răspunsuri, apoi comisarul Moscovici. Thank you, Mr. Vă mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, în ceea ce privește mărimea, aș dori să vă dau câteva indicații. Împreună cu Comisia Europeană am uh, întrebat statele membre în legătură cu potențialul și am primit uh, faimoasa listă de proiecte cu cifra 1,3 miliarde. Am analizat această listă din punctul de vedere al potențialului pentru ultimii uh, viitorii 5 ani și se vehiculează un potențial care ajunge la o sumă de 500 de miliarde de euro. Apoi, este vorba doar de o parte a investițiilor, pentru că acțiunile clasice ale Băncii Europene de Investiții vor continua. Uh, volumul din planul de investiții Juncker este elementul suplimentar și oricum investițiile publice vor avea un rol important și în viitor în Europa. Deci haideți să începem cu acest plan și să vedem ce se va întâmpla. În al doilea rând, aș dori să vă rog să faceți o distinție clară între întrebarea legată de sectoarele eligibile pentru aceste proiecte, transport, infrastructură, eficiență energetică, energii regenerabile și așa mai departe, pe de o parte, și uh, selectarea, alegerea acestor proiecte. Pentru că uh, eligibilitatea este, nu este același lucru cu procesul de uh, selecționare. alegerea proiectelor va fi făcută de uh, experți. Și aici va interveni consilierea din partea Băncii Europene de Investiții. Proiectele trebuie să fie solide, sănătoase din punct de vedere tehnic. În al treilea rând, avem acești trei piloni și vă rog să țineți cont de aceste trei niveluri. În primul rând, fereastra dedicată întreprinderilor mici și mijlocii. Este vorba de startup-uri, uh, capital de, capital de risc, uh, microfinanțare, finanțarea inovării prin FEDER și există și al doilea, al doilea aspect, inovarea în sine, unde ne putem asuma riscuri uh, mai mari prin intermediul uh, diferitelor instrumente de care dispunem, Jasper și așa mai departe. Și în ceea ce privește infrastructura, nu este vorba doar de infrastructura clasică, dar și de infrastructura socială, infrastructura pentru telecomunicații și informație. Și apoi mai există și aspectul uh, consilierii. Am, in, am integrat deja infrastructurile existente, instrumentul Jaspers, foarte bine cunoscut, dar uh, suntem pregătiți ca împreună cu Comisia Europeană să extindem aceste servicii de consiliere de care foarte multe state membre au nevoie. În ceea ce privește multiplicarea, este, după cum am spus, o premisă destul de conservatoare, ținând cont de experiența noastră din trecut. Suntem dispuși să, să avem o discuție detaliată a acestui subiect. Totul depinde și spun acest lucru foarte clar, totul depinde de cadrul legislativ pentru că garanțiile oferite uh, sunt importante, depinde totuși și de calitatea proiectelor, pentru că doar așa vei putea atrage investiții private. Acestea sunt elementele cheie care vor influența până la urmă efectul de pârghie. Pre- apoi, prezența regională a BEI, pentru a clarifica și acest punct care, sunt, uh, care este topul uh, primelor cinci uh, state în care BEI este prezentă. Spania, Italia, Franța, Polonia și Germania. Deci vedeți că suntem prezenți și în state menționate de dumneavoastră și în state care fac obiectul ajustărilor printr-un program specific. Apoi, acest plan de investiții trebuie înțeles ca fiind parte dintr-o strategie mai largă. În prim, de exemplu, inițiativa privind uh, piețele de capital este un element cheie a unei asemenea strategii cu, uh, cuprinzătoare, pentru că pe măsură ce atragem uh, mai mult capital pe piețele din Europa, acest lucru va sprijini și funcționarea planului de investiții Juncker. Drept Uh, urmare, dragi colegi, uh, membri ai Parlamentului European și a, și a Parlamentelor Naționale, Banca Europeană de Investiții este pregătită să își ofere serviciile uh, proprii. Avem nevoie pentru acest lucru de cadrul legislativ pentru acest plan de investiții și de parteneriatul necesar public-privat pentru ca cele mai bune proiecte să fie uh, alese și finanțate. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Molterar. Și dau acum cuvântul domnului Moscovici. Vicepreședintele băncii s-a referit la chestiunile esențiale care, și la întrebările care ne-au fost adresate și, în primul rând, nu riscăm faptul că investițiile să nu fie suficiente. Uh, știu că se pune această întrebare acolo unde există îndoieli legate de planul Jean-Claude Juncker. Prin definiție, tot ce este nou, tot ce este îndrăzneț, poate să ridice aceste semne de întrebare. Dar definind acest plan de investiții împreună cu BEI, am ținut cont de situația actuală a finanțelor publice în Uniunea Europeană și în statele membre. Și sunt convins și vom face această demonstrație că este un plan realist. Vreau să spun două lucruri însă. În primul rând, cred că e adevărat că ă, fondul are un efect de pârghie important, dar am pus ă, în aplicare planul Uh, mecanismul financiar al guvernanței și uh, semnele de la BEI sunt uh, asigurătoare. Apoi, vă veți da seama de acest lucru și la Parlamentul Național și la Parlamentul European. În al doilea rând, nevoile de investiții ale Uniunii Europene sunt mai mari decât aceste 315 miliarde. Este un plan care se derulează pe perioadă scurtă și în, șase, în următoarele șase luni Uh, fondul uh, în septembrie va deveni funcțional. Deci e, e vorba de al doilea trimestru și vom consuma, eu știu, câteva miliarde de euro. Uh, dacă acest lucru este un succes și cum cred acest lucru și președintele Juncker l-a spus, atunci vom putea prelungi planul. Cred că realitate cu un ritm de 6-7 miliarde de euro, poate pe un deceniu și planul acesta, în realitate, este, de fapt, primul etaj al rachetei cu mai multe trepte. Unii și alții s-au referit la această chestiune, la procesul de selecție. Procesul de selecție va fi uh, asigurat de un grup de inițiativă și vom uh, alege doar uh, acele proiecte viabile ne vom asigura că e vorba de investiții suplimentare bine țintite în sectoarele deja precizate. Și, bineînțeles, se pot face precizări și mai detaliate decât atât. În ceea ce privește evaluarea planului, știu că trebuie uh, să se țină seama de situația țărilor care au dificultăți mai mari. Și aici sunt două probleme. În primul rând, Flexibilitatea definită de Comisia Europeană se aplică și statelor care sunt în uh, partea preventivă și nu în partea corectivă a planului. Dacă am fi avut o clauză de investiții generale care să îndepărteze din pactul de stabilitate toate investițiile, ca oricare ar fi ele și oriunde ar fi ele, n-ar mai fi fost un pact și n-ar mai fost niciun fel de stimulent iar prioritatea pentru statele care sunt în uh, partea corectivă a pactului au, uh, eu știu, stimulentul să facă tot ce trebuie ca să treacă în partea cealaltă. Evident, trebuie să continuăm efortul de modernizare a economiei țărilor în criză prin reforma structurală și vom face în așa fel încât și acolo să apară proiecte viabile. Evident, ar fi absurd ca fondurile să se îndrepte numai către economiile sănătoase sau exclusiv către ele, iar țările în dificultate să fie eliminate. Uh, nici măcar uh, experții respectivi nu au în minte acest tip de preocupare. Iar în ceea ce privește impactul asupra creierii de locuri de muncă, Uh, planul stimulează creșterea în Europa și ocuparea forței de muncă. S-au făcut niște evaluări care sunt destul de optimiste și bine fundamentate. Comisia și BEI uh, vor face evaluarea constantă a planului, pentru că despre asta este vorba. Nu, e vorba de deficitii de creștere, deficit de investiții, deficite de locuri de muncă, nu poate să continue în Europa. Nu, nu putem avea un plan care să se refere la inflație. Nu, nu putem uh, avea asemenea inegalități masive și o rata șomajului atât de mare în Europa. Dacă ar continua să existe așa ceva în Europa, Europa n-ar mai avea viitor. Planul acesta de investiții este de fapt un pariu pentru viitor care se bazează pe niște mecanisme solide pentru care noi furnizăm uh, toate instrumentele necesare. Mulțumesc, domnule președinte. Noi, Parlamentul European, uh, suntem în faza de uh, analiză a instrumentului care oferă temeiul juridic uh, pentru a pune în aplicare planul Juncker. Dezbaterea din această dimineață este foarte utilă pentru că putem să auzim observațiile dumneavoastră, semnele noastre de întrebare, și, fără îndoială, vom ține în mare măsură cont de tot ceea ce ne spuneți. Ceea ce vreau să precizez este că acest plan se bazează pe garanții, garanții care trebuie să fie votate de către Parlamentul European. Aceste garanții uh, au nevoie de aportul de credite în uh, de contribuții în Fondul European de Investiții Strategice uh, aceste contribuții se vor face pe baza unor uh, programe care fac parte din uh, uh, cadrul plurianual 2014-2020. Sigur, acest lucru va avea un efect multiplicator semnificativ. Am speranța că această garanție va aduce cu sine încrederea de care au nevoie investitorii Uh, fondul trebuie să fie disponibil și pentru că reprezentanți parlamentele naționale trebuie să spun că uh, Comisia vede că facturile s-au uh, acumulat de ani de zile și că guvernele sunt reticente în a pune la dispoziție creditele ce necesare pentru plătirea acestor facturi doamnei Keller legat de cercetare. Trebuie să vă spun că există instituții de cercetare care nu sunt în poziția de a împrumuta, de a avea acces la Fondul European de Investiții uh, Strategice. Și aici trebuie să facem o analiză foarte atentă pentru a nu pune în dificultate unele uh, laboratoare. M-am uh, întâlnit recent cu președintele european pentru cercetare și suntem foarte atenți la această problemă. Pentru restul uh, trebuie să intervină și componenta uh, teritorială. În legătură cu țările care au nevoie de o infrastructură specifică, trebuie să găsim uh, metodele completate prin planul Juncker pentru că acestea să facă față astfel încât să ajungă la nivelul competitiv de competitivitate dorit, astfel încât să se asigure creștere pe măsura așteptărilor acestor țări. Mulțumesc, domnule Artui, domnul Donnelly din Irlanda și domnul Pilicinet din Belgia. Domnul Donnelly, vă rog. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ieri și astăzi ne-am concentrat foarte mult pe creșterea economică și pe crearea de locuri uh, de muncă, un lucru de, de salutat. Astăzi discutăm despre două instrumente, relaxarea monetară și planul de investiții Banca Centrală Europeană uh, va pune la dispoziție investitorilor din sectorul uh, privat uh, surse de finanțare ieftină și Banca Europeană de Investiții va gestiona aceste fonduri. Aceste două instrumente s-ar putea să ducă pe termen scurt la creștere economică și la crearea de noi locuri de muncă, însă vor contribui și la sporirea inegalităților existente deja în uh, Uniunea Europeană. Investițiile Băncii Europene de Investiții se bazează pe profit, profit care va, se va întoarce acționarilor, proprietarilor băncilor și, prin definiție, uh, vor, va, fi vorba de, va fi vorba de profit în urma unor politici de investiții uh, financiare. Deci, întrebarea pe care mi-o pun este următoarea. Putem folosi aceste două instrumente pentru a crește uh, numărul locurilor de muncă pe termen uh, scurt și pe termen lung pentru a stimula creșterea economică, pentru a ne asigura că beneficiile acestor uh, instrumente vor fi resimțite nu doar de deținătorii capitalului, ci de toți cetățenii europeni și domnule președinte, cred că aici, la Parlamentul European, am putea discuta despre posibilitatea introducerii unei taxe uh, speciale pentru uh, profiturile obținute în urma acestor două uh, activități, ale Băncii Centrale Europene și a Băncii Europene de Investiții. Cred că am putea discuta despre introducerea unei taxe pe aceste profituri, uh, astfel încât veniturile astfel uh, obținute să fie investite în, uh, investi, în infrastructură, în internet pe bandă largă și așa mai departe. Mulțumesc că dau cuvântul reprezentantului Belgiei acum. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm acest plan de investiții, deși ne punem întrebarea de ce nu au fost autorizați să investească în cadrul pachetului celor șase măsuri. Plec de la întrebările colegilor, suma, efectul de pârghie, efectul de înlocuire față de alte proiecte, dar întrebarea mea principală este următoarea. Orientarea direcția acestui plan de investiții. Domnul Moscovici a fost mai precis privind țintele și ele sună pozitiv, energii regenerabile, reciclare, dar am în continuare impresia că e așa un fel de hotspot, sunt de toate. Și ar trebui să fim mai preciși atunci când vorbim despre criteriile de eligibilitate. Uh, criteriul ocupării forței de muncă este evident central, trebuie să apară de la începutul alegerii și nu în cadrul unei evaluări, pentru că proiectele susținute vor crea locuri de muncă în primă instanță și pe termen lung. Și, de asemenea, ne gândim și la problema mediului, care este esențială în contextul conferinței de la Paris, în contextul provocării energetice, care este o provocare europeană. Sper că uh, în continuare ținta va fi mai rafinată. Mă refer și la acest New Deal. S-a spus că planul uh, Juncker este New Deal-ul Europei. Însă New Deal-ul lui Roosevelt nu era vorba numai de investiții ci era vorba și de reglementare financiară, de separarea meserilor bancare și de coeziunea socială. Și nu putem să avem un plan de investiții fără această dimensiune de reglementare financiară, de modificarea sistemului bancar pentru ca el să investească în economia reală și să acordăm multă atenție coeziunii sociale, care este în pericol astăzi, pentru că dacă nu există coeziune socială, nu există încrederea consumatorilor, nu există investiții și economia nu funcționează. Mulțumesc! Next, uh, Westlund. Mulțumesc. Urmează domnul Westlund și apoi domnul Galafierici. Vă mulțumesc uh, foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Cred că este foarte important să avem un astfel de plan de investiții. Și după o analiză în uh, Parlamentul suedez pentru a avea uh, un aviz în acest uh, sens, putem spune că suntem optimiști. Nu spunem că nu sunt întrebări, sunt o mulțime de întrebări în legătură cu acest plan. În ceea ce privește finanțarea acestui proiect, până în momentul de față, nu am auzit unele lucruri. Cineva trebuie să plătească și nimeni nu spune acest lucru. Acest lucru mă îngrijorează. Pentru că Parlamentul European spune întotdeauna că cineva trebuie să plătească. Nu plătește Parlamentul European care nu are bani. Nu puteți să mutați uh, banii de la o linie bugetară la alta Și asta mă duce la întrebarea pe care vreau să vă o adresez. O să ascultați la ceea ce vă spun parlamentele naționale sau Parlamentul European va fi cel care va hotărâ? Veți asculta și opinia parlamentelor naționale? Nu e o chestiune formală, ci pur și simplu trebuie să ne ascultați, să vedeți care este contribuția noastră. Uniunea Europeană nu este un stat federal, ci este cooperarea între 28 de țări și trebuie să respectați acest lucru. Mulțumesc, domnule Vestlund. Domnul Galazenski din Polania urmează și apoi domnul Jung de la Senatul francez. Odnieść do pewnej idei, która była zaproponowana przez pana przewodniczącego. Domnul Artus a propus ceva, dacă nu mă înșel. Și anume, să facem o distinție între țările care au adoptat moneda euro și cele care nu au făcut-o. Și uh, statele care au o monedă unică vor avea un quasi-guvern. Uh, Vă amintesc că avem un guvern în Uniunea Europeană și anume Comisia Europeană. A doua întrebare. Cum vedeți, uh, domnule președinte, faptul uh, va exista o comisie separată numai pentru zona euro și în această situație ce ar face vechea Comisie Europeană, cea care se ocupă de toate statele membre? Uh, dacă mergem pe această linie de gândire, Parlamentul european s-ar uh, ocupa numai de statele care au moneda unică. În exteriorul zonei euro, în afara uh, zonei euro, se uh, regăsesc țări cu economii foarte bune. Polonia se opune unei astfel de uh, diviziuni în cadrul Uniunii Europene. Trebuie să avem un singur drum care să ducă la același obiectiv. Dacă vrem să împărțim Uniunea Europeană, acest lucru uh, este dorit de toate mișcările populiste în momentul de față. Vă mulțumesc. Uh, uh, mulțumesc, domnule Galazenski. Domnul Jung are cuvântul, apoi are cuvântul domnul Safro din Portugalia. Mulțumesc, domnule președinte. Prima parte a dezbaterii mi se pare foarte interesantă și bogată, mai ales că se referă la planul Jean-Claude Juncker Vreau să spun că există însă un oarecare paradox aici, pentru că planul de austeritate pe care l-am pus în aplicare, cel puțin noi în Franța, a avut ca rezultat încetinirea ritmului investițiilor publice și mai ales a investițiilor colectivităților locale. Mă bucur că situația va fi diferită. Am o întrebare faceți apel uh, și spuneți că doriți contribuții din partea statelor membre la fondul acesta european de investiții. Evident, e o idee bună, dar mă gândesc unde vom găsi noi banii ăștia. Că nu o să îi împrumutăm de la Banca Centrală Europeană. Ar fi cam paradoxal. Întrebarea mea este următoarea. Care este mecanismul pe care l-ați imaginat? Sigur, o să răspundă și statele, dar dumneavoastră ați făcut propunerea asta. Așa că vreau să ne spuneți cum vă gândiți că vor răspunde statele, cu ce mijloace vor răspunde statele, aveți idee despre anvelopa financiară cu care poate să vină fiecare stat? Și în al doilea rând vreau să mai spun ceva. Împărtăcesc cu putere viziunea prezentată de președintele Comisiei Buget, domnul Jean Arthuis, privind guvernanța europeană și necesitatea de a avea o guvernanță puternică cu ministru cu normă întreagă și cu o trezorerie europeană. Dar deocamdată suntem departe de așa ceva. Uh, asta e de mult în viitor. Suntem aici reuniți în baza articolului 13, așa scrie pe invitația pentru astăzi. Deci cum facem noi pași pentru punerea în aplicare articolului 13? Ieri nu am auzit decât propunerile făcute de delegația germană. Uh, au fost făcute trei sau patru propuneri concrete pentru a face pași înainte pentru punerea în aplicare a articolului 13. Cred că ar trebui să vorbim, să facem schimb de idei și să ieșim de aici cu oarecare viziune apropo de ce dorim să facem. Mulțumesc. Eh, Mulțumesc, domnule Jung. Următorul vorbitor este domnul Safron din Portugalia și se pregătește doamna Gabriela Crețu din România. Uh, Mr. Sa, the floor is... Domnul Sar din Portugalia. Sr. Presidente, Srs. Deputados dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu. Mulțumesc, domnule președinte, reprezentanți uh, ai Parlamentelor Naționale, nivelul scăzut de investiții n-au uh, permis o creștere economică semnificativă și durabilă. Dar atunci când vorbim de creșterea investițiilor, trebuie să procedăm astfel încât să existe condițiile astfel încât să asistăm la o creștere reală. În Portugalia, politica de austeritate care a fost impusă de către Troica Uh, a dus la o prăbușire a investițiilor uh, publice și private la nivelul cel mai scăzut de 25 de ani încoace. Datoria va uh, depăși 8 miliarde în 2015, ceea ce reprezintă de două ori mai mult decât investițiile publice Măsurile de consolidare bugetară au uh, dus la o uh, prăbușire pe plan intern a investițiilor private. Politica de austeritate uh, obsesia acestui echilibru bugetar au făcut ca investițiile publice și private să ajungă la nivelul cel mai scăzut în acești ultimi ani. Am asistat la o profundă recesiune economică, fără speranța de îmbunătățire a lucrurilor. Chiar dacă programul uh, Troicii a luat uh, uh, sfârșit la sfârșitul lui 2014, se continuă politica de austeritate prin tratatul bugetar. Conferința noastră este în baza articolului 13 din tratat, dar acesta este cel mai mare obstacol în calea creșterii și creării de locuri de muncă. Obiectivele nu sunt de atins, iar faptul de a atinge aceste obiective ar condamna Portugalia la stagnare economică, la o rata șomajului ridicată și la o sărăcire a populației. Toate de ce, doamnelor și domnilor uh, eurodeputați și deputați, trebuie să renegociem acest tratat, să încercăm să dezvoltăm un program de susținere pentru țările care au fost uh, atinse uh, de efectele acestui pact și să realizăm o uniune economică și monetară și crearea de locuri de muncă. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este doamna Gabriela Crețu și se pregătește doamna Helmane Penos. Mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, organizatorii și uh, cei care au luat uh, cuvântul vorbitorii cheie astăzi uh, ne-au furnizat o bună doză de umor negru și de sinceritate în același timp. Uh, în mod uh, repetat, ni s-a spus că trăim într-o piață, într-o economie. Noi suntem parlamentari care reprezentăm cetățenii europeni care consideră în continuare că trăiesc într-o societate în care educația, construirea de drumuri sprijinul uh, comunităților locale sunt temele adevărate care ar trebui să fie uh, discutate. Economia de piață deja este un lucru care îi uh, sperie. Din păcate, nu îi putem ajuta să înțeleagă mai bine situația, pentru că aceasta este un absurdă și pentru noi. Este vorba de un adevărat umor negru în momentul în care discutăm despre un nou New uh, Deal european. Dragi prieteni, în momentul în care programul istoric a fost uh, lansat de Roosevelt, acesta a declarat că uh, foarte mulți oameni se așteaptă din partea noastră pentru orientări generale, pentru o, crearea unor oportunități egale care să permită redistribuirea bunăstării naționale și mă angajez să, aș, să asigur un nou deal pentru uh, poporul american. Acestea au fost cuvintele lui uh, uh Roosevelt. Dragi prieteni, cred că istoria se, repe- uh, se repetă. Dacă istoria se repetă, prima dată este o tragedie. Marx a spus că istoria se repetă. Din uh, păcate, am uitat să adăugăm și noi un angajament real față de un nou deal a piețelor europene. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Elma Lepenes și îi cer domnului Helmut Markel din Germania să se pregătească. Op zich zijn wij positief op... Domnule președinte, avem atitudine pozitivă față de acest uh, plan de investiții. Cu toate acestea, am câteva întrebări. Nu ar trebui să examinăm aceste, aceste proiecte existente sau uh, de ce este nevoie să tot uh, pregătim noi proiecte? pentru că este vorba de sume, uh, sume importante. 315 miliarde de euro este o sumă foarte importantă și trebuie să înțelegem de unde va, vor veni toți acești bani și apoi cum vor fi gestionați. Dacă este să citesc documentele uh, referitoare la acest plan de investiții și la acest fond de, de investiții, nu sunt deloc, uh, nu sunt deloc uh, clare. Uh, nu înțelegem foarte clar cine va lua ce credite. Drept urmare, se pun uh, destul de multe întrebări. Ne dorim o abordare inovatoare, să ne dorim să creăm noi locuri de muncă prin acțiunile noi, prin uh, planuri de investiții, prin contribuțiile care care nu vor fi calculate la deficitul uh, bugetar. Toată lumea își dorește să, inv- să investească în tehnologiile uh, noi, însă ar trebui să fie respectate cerințele, uh, cerințele de disciplină bugetară. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Helmut Markov din Germania și cer domnului Kimo Sasi din Finlanda să se pregătească apoi. Vă mulțumesc, domnule comisar. Investițiile publice s-au redus drastic în ultimii ani, din diferite motive. Și acum convins este, este convinsă că aceste investiții publice pot fi înlocuite prin investiții private garantate de către stat. Nu considerați că dacă o întreprindere uh, uh, privată care ar considera că o investiție ar aduce profit, nu ar face investiția respectivă? Deci, uh, nu știu dacă acest mecanism de garantare a profitului pentru sectorul privat va funcționa. În al doilea rând, uh, Consiliul sau Comitetul de Consiliere, din care urmează să facă parte șase experți independenți, ar fi logic și acceptabil să se recurgă doar la argumente economice în momentul în care sunt selecționate aceste proiecte. Acest lucru înseamnă că într-un stat în care, în care cadrul economic uh, este mai sănătos, se va investi mai mult decât în statele în care climatul economic nu este atât de puternic. A treia întrebare. De ce ar trebui unui stat uh, membru să-i vină ideea de a contribui cu bani suplimentari la acest uh, fond dacă uh, nu are nicio posibilitate de a influența procesul de selecționare a proiectelor respective, care nu se bazează pe criterii exclusiv economice. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Timo Sasi din Finlanda și uh, îi cer domnului Jorgen Andersson din Suedia să se pregătească. Investment. E nevoie de investiții în Europa, dar acestea trebuie să fie productive și pentru aceasta e nevoie de cerere pe piața europeană. Trebuie să fim competitivi uh, în toată lumea. Trebuie să ne întrebăm dacă avem nevoie de mijloace suplimentare, cum ar fi planul Juncker. Și trebuie să spun că am îndoieli în acest sens. Uh, rata dobânzii este uh, foarte scăzută, uh, 5%, Uh, ea nu este o, uh, un obstacol în uh, calea investițiilor și BC-ul aruncă foarte mulți bani pe piață. Deci asta nu este o problemă. Însă am folosit toate mijloacele pentru a uh, impulsiona uh, ocuparea. Apoi, vreau să vă reamintesc că avem și obiective politice uh, în dezacord în Europa. Și o să vă dau uh, câteva exemple pentru micile întreprinderi. Disponibilitatea creditelor este bună, uh, dar problema o reprezintă prețul. De ce este prețul ridicat pentru micile companii? Asta din cauza reglementărilor bancare. Pe de o parte facem un lucru, uh, creștem uh, prețurile și investițiile private, pe de altă parte încercăm să facem altceva. Trebuie să ne amintim că ceea ce am făcut uh, Uniunea Europeană și statele membre nu-și asumă niciun fel de riscuri. Băncile trebuie să suporte aceste riscuri. Pactul de stabilitate și creștere cere ca uh, să ajungem la un plafon maxim de 60%. Totuși, pachetul este bun, însă ceea ce uh, trebuie să avem încredere în uh, economie, uh, să nu intrăm în panică, să avem reglementări uh, predictibile. Aceasta este cea mai bună cale de a aduce creșterea în această zonă. Mulțumesc. Uh, următorul vorbitor este domnul Andreson. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ciuda faptului că avem o politică de monitorizare foarte largă, investițiile sunt scăzute. Iar inițiativa Comisiei este binevenită în acest moment măcar se are o mare valoare simbolică și avem nevoie de acest lucru. Avem nevoie de încredere în viitor, în rândul populației europeană. Multe persoane s-au referit la investițiile private și la rolul întreprinzătorilor pentru ca economiile să se relanseze și s-a spus de asemenea cât de important este să se reducă birocrația. Nivelul de investiții din sectorul privat depinde de rezultatele așteptate. Și vreau să accentuez un factor important, și anume întărirea pieții interne. Mă preocupă de asemenea protecționismul sporit Există șanse de afaceri dacă ai mai multă deschidere și dacă faci, ai mai multe relații comerciale, mai multe investiții străine, mai multe deschidere, uh, reprezintă condiții pentru răspândirea bunăstării, este în beneficiu tuturor. Deci vreau să spun ceva Parlamentului European, Comisiei și Parlamentelor Naționale, deci tuturor. Este extrem de important să nu permitem uh, acestui protecționism să prindă rădăcini. Trebuie să uh, binevenim în continuare investițiile străine. Vă mulțumesc, a fost ultimul vorbitor înscris pe listă și acum aș dori să dau cuvântul colegilor uh, de la prezidiu, în primul rând domnului Moscovici, care să facă câteva comentarii și apoi domnului Jean Artui ca să tragă concluziile. Domnul Moscovici, aveți cuvântul, vă Nous en arrivons euh, à la conclusion de, de nos débats. Euh, je pense que... Cred că observațiile care s-au făcut arată interesul uh, uh, parlamentarilor naționali și eurodeputaților pentru acest plan de investiții. În același timp, acest lucru uh, a uh, marcat preocupările și semnele de întrebare pe care le aveți, care sunt legitime. Am dorit acest plan, am conceput acest plan și l-am conceput rapid. Credem în el și investim toată energia noastră în uh, el. Știu că uh, suntem judecați nu după intențiile noastre, ci uh, pe baza rezultatelor. Și de aceea toate întrebările care au fost adresate aici sunt pertinente. O să răspund la câteva dintre ele înainte de a spune câteva cuvinte de încheiere. În ceea ce privește obiectivul proiectelor, o să o spun și nu o spun pentru prima oară, nici pentru ultima oară, însă este foarte important pentru noi. Nu e vorba de uh, finanțarea uh, oricărei uh, investiții sau uh, investiții care au deja finanțare. Vrem să investim acolo unde există un impact Uh, asupra economiei, un uh, impact semnificativ, eficiență energetică, uh, infrastructură de transport, energii regenerabile. Știu că toate acestea sunt în discuție și vom încerca să răspundem la aceste nevoi în mod special însă ținând cont de situația unora și altora. Există și o a doua uh, problemă care uh, ne anima, aceea a echilibrului între respectarea uh, regulilor pactului de stabilitate și nevoile de investiții. Avem reguli pentru creștere și stabilitate și aceste reguli care sunt de dată recentă încă, nu vrem să le schimbăm. Nu vrem să le schimbăm acum și considerăm că ele răspund unui imperativ pe care l-am amintit și anume consolidarea bugetului bugetară. Însă, sunt și reguli de flexibilitate pe care le putem utiliza. Aceasta se regăsește în comunicarea Comisiei. Nu e vorba de reinventarea unor reguli, nu e vorba de negarea pactului. E vorba ca în cadrul pactului să dăm uh, interpretări care sunt favorabile creșterii și uh, ocupării. Această comunicare vă invit să o citiți pentru că ea este cât se poate declară. Ea ne permite, printre altele, să ținem cont de cheltuieli și uh, necesitățile de investiții ale statelor membre, sigur conform situațiilor concrete în care se află fiecare stat membru. Ați vorbit de uh, six-pack și two-pack, uh, angajamentul Parlamentului European al, uh, și rolul Parlamentelor Naționale a crescut în acest sens. Parlamentul European este informat periodic și consultat. El se află în centrul procedurilor legislative, însă potrivit angajamentelor luate de Uniunea Europeană, atunci când apar uh, situații uh, dificile, noi purtăm uh, schimburi directe de opinie prin dialogul economic permanent și statele fac un raport a situației în care se află fiecare stat membru aici, în cadrul Parlamentului și al comisiilor sale. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Ieri dimineața am fost în Germania și sigur am fost la Bundestag unde m-am întâlnit cu reprezentanții diferitelor grupuri politice, nu unor anumite grupuri anume. Și uh, comisia ca și cuvânt de ordine este la dispoziția parlamentarilor uh, din statele membre. Tema uh, noastră a fost noul deal european nu are pretenția de a fi numai un plan de investiții. Trebuie să fim uh, realiști. Ceea ce este adevărat uh, este că ne aflăm la o cotitură. În uh, cei cinci ani care au trecut, Europa s-a confruntat cu o criză financiară și principala problemă cu care ne-am confruntat, Olirena a spus, a fost predecesorul meu, a fost uh, stabilizarea situației, salvarea zonei euro, garantarea securității financiare. Tot ceea ce am făcut, eram ministru de finanțe la vremea respectivă, am mers în această direcție. Acum suntem într-o altă uh, fază în care avem uh, instrumente și mă gândesc la mecanismul european de stabilitate, la Uniunea Bancară, care nu a fost simplă, mă gândesc la uh, programele de care se bucură majoritatea economiilor, care ne permit să facem față instabilității și să asigurăm securitatea și forța sistemului bancar. Astăzi lucrurile sunt diferite. Um, creșterea nu este suficient de puternică. Nu putem să ne uh, mulțumim cu o economie, cu o creștere uh, slabă și cu o rată a șomajului ridicată. Dacă nu, populismul va avea câștig de cauză. Știm acest lucru. Europa trebuie să-și uh, arate puterea prin rezultatele sale. Miza astăzi este alta, dinamismul economiei europene și pentru asta e nevoie de o strategie uh, care să fie uh, dotată de multe instrumente, trebuie o politică bugetară adaptată și, nu, și inclusiv de flexibilitate. E nevoie de reforme structurale și trebuie să Uh, adâncim în continuare uh, piața internă sau piețele interne, pentru că există încă o fragmentare. În al treilea rând, avem nevoie de o politică monetară adaptată și Cred că nu o să comentez acum uh, deciziile BC-ului, însă vreau să spun că a uh, acționat în interesul uh, intereselor europene în situația care se prezenta așa cum se prezenta. Sigur, Trebuie să punem fiecare o cărămidă la această nouă abordare pentru a avea mai multă creștere. Vom avea ocazia să mai discutăm acest lucru. Uh, suntem foarte hotărâți și cu toată modestia și realismul necesar o să spun că uh, uh, planul Juncker nu va fi judecat decât pe baza rezultatelor sale. Uh, și de aceea Comisia Europeană împreună cu BEI și uh, discutând perioadă cu Parlamentul European și Parlamentele Naționale este conștientă de responsabilitatea sa. Uh, un plan nu este bun dacă nu dă rezultatele scontate și o să ținem cont de acest lucru. Mulțumesc, domnule Moscovici, și acum o să îl rog pe domnul Artui să facă comentarii sau să dea răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Cum spuneam, Parlamentul European este foarte atent la toate observațiile și întrebările puse astăzi de dimineață și de care firește vom ține cont atunci când vom pregăti votul pentru instrumentul juridic de care are nevoie Comisia pentru a pune în aplicare planul de investiții strategice. Vreau să-i răspund domnului Galazenski, care mi-a pus o întrebare legată de guvernul sau guvernarea zonei euro. Vreau să revin asupra zonei euro. Zona euro, timp de un deceniu, a funcționat uh, cu un quasi-guvern care se numește Eurogrup. Și uh, Eurogrupul nu a stăpânit așa cum trebuie situația, puțin spus. Uh, pentru că s-a ajuns la criza datorilor suverane în uh, zona euro. Și am văzut atunci uh, în ce măsură membrii zonei euro, statele membre, purta o răspundere specifică care nu este identică cu cea care leagă cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Am văzut că în momentul în care un stat se confruntă cu dificultăți pentru că trebuie să-i sărim în ajutor, în ajutor, nu e vorba de bugetul european, nu e vorba de cele 28 de state membre ale Uniunii Europene care să participe la uh, dotarea cu capital a mecanismului european de stabilitate, ci este vorba de membrii zonei euro și parlamentele acestor statele sunt cele care trec în legea financiară fondurile necesare pentru a avea mijloacele de a-i ajuta pe cei care se confruntă cu dificultăți. Este în interesul zonei euro. Astfel se justifică faptul că parlamentele din zona euro are dreptul de supraveghere asupra modului în care este guvernată zona euro. De ce un guvern al zonei euro uh, pentru că avem o bancă centrală europeană cu capital deținut de membrii zonei euro. Președintele Băncii Centrale Europene a făcut ce trebuia să facă și uneori chiar dincolo de ce trebuia să facă și de ce prevedeau tratatele. Dar ca să facem eu și o sinergie economică și monetară ca în Statele Unite, ar trebui ca președintele Băncii Centrale Europene să fie un interlocutor unic, adică să fie președintele zonei euro. De aceea mi se pare mie necesar că e nevoie, mi se pare că e nevoie să întărim guvernarea zonei euro sau guvernul zonei euro. Dacă vi se pare că se face o discriminare în sânul Uniunii Europene, nu e adevărat, pentru că toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția celor care nu vor să folosească moneda euro, toate celelalte pot să adere la zona euro. Vreau doar să vă spun că avem niște zone, niște unghiuri moarte ale supravegherii financiare. Mecanismele financiare europene nu sunt controlate de niciun parlament, deci trebuie să corectăm această situație. Trebuie să dăm legitimitate democratică guvernului și guvernării zonei euro. Și sper în felul acesta să pot uh, să risipesc uh, temerile de discriminare în interiorul Uniunii Europene. Pentru că trebuie să existe o legătură de încredere între Parlamentul European și Parlamentele Naționale nu putem să lăsa să există vreo bănuială de neîncredere între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Și sper că în felul acesta putem contribui prin crearea încrederii care să ducă și la creșterea cetățenilor, ă, încrederii cetățenilor noștri în planul Juncker, în planul de investiții strategice în viitor. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule Dartui, Artui. Și acum, stimați colegi, mă voi folosi de privilegiul de a fi președinte și voi trage și eu câteva concluzii. În primul rând, uh, din uh, expunerile făcute și observațiile făcute de membrii Parlamentului s-a subliniat caracterul urgent al măsurilor, necesitatea de a-i prinde prin urmă pe alții. Deci e nevoie de o accelerare a ritmurilor uh, pe care le înregistrează economiile noastre importanța New Deal-ului pentru Uniunea Europeană. O rată scăzută a investițiilor este atât cauză cât și rezultatul uh, poziție pe care o ocupă Europa din punct de vedere al uh, competitivității și uh, popularitatea scăzută ca destinație pentru investiții. Uh, Uh, Europa este văzută ca demodată și mult prea regită în uh, reglementările sale. Nu este atât de atractivă ca uh, piețe din Asia sau ca Brazilia. Deci trebuie să devenim mai eficienți pentru a atrage investițiile. Trebuie să încurajăm succesul în afaceri prin reformarea fiscalității, să încurajăm întreprinderile sau să jucăm atul pe care îl avem, o piață mare, uh, dar să înlăturăm uh, obstacolele. În al doilea rând, uh, Europa nu trebuie să concureze prin reducerea cheltuielor, ci trebuie să concurăm în ceea ce privește calitatea și valoarea adăugată. Nu e nevoie numai de locuri de muncă, e nevoie de o Uh, calitate foarte bună și de uh, locuri de muncă bine plătite. Așa cum a spus domnul Moscovici, trebuie uh, să investim acolo unde este nevoie mâine, și anume inovare, cercetare și dezvoltare și așa cum a spus-o domnul San, trebuie să privim investițiile ca o modalitate de a facilita creșterea. În al treilea rând, uh, cât despre criticile aduse și anume că planul nu merge suficient de departe sau că ar trebui să aibă un uh, caracter ecologic mai pronunțat. Ei bine, sau mai strict, totul poate fi îmbunătățit, dar uh, ca Uniunea Europeană să își menține modelul de viață uh, uh, și de bunăstare acum și în viitor, trebuie să găsim modalități noi de guvernare, trebuie să încurajăm inovarea și să avem acțiuni hotărâte pentru a asigura creșterea. Ar fi bine să putem să dezbatem uh, acest lucru ani la rând. Cred că ar trebui însă să încercăm să prindem din urmă uh, competiția uh, pe uh, scena uh, globală și uh, cu acest plan considerăm că mergem în direcția cea bună. Și nu în ultimul rând, uh, implicarea statelor uh, membre uh, trebuie mereu uh, pusă în evidență. Lucrurile și afacerile nu se fac numai la Brussels, se fac peste tot, la Avignon, la Porto, la Dublin, în toate orașele europene. Prin urmare, noul deal nu va avea succes decât dacă este susținut uh, Uh, pe deplin de statele membre. Sigur, nu este nimic nou în aceasta, însă vreau din nou să pun accentul pe colaborarea puternică între uh, parlamentele naționale și structurile Uniunii Europene. Cât despre reformele structurale, vom avea posibilitatea să le abordăm uh, în următoarea sesiune, care va începe la ora 2 pentru această sesiune pe care o încheiem. Vreau să mulțumesc uh, tuturor uh, uh, celor care au luat cuvântul, celor care și-au spus punctul de vedere și să mulțumesc chiar și celor care au participat doar, dar vor merge acasă cu idei bune, cu idei noi. Vreau uh, de asemenea să vă uh, invit uh, la un dejun cu sandwich-uri. Poate cea mai bună informație a acestei sesiuni la sala sau în zona Yehudi Menuhin. Această parte a ședinței se încheie. Vă mulțumesc!